Thanks. Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Erster Tagesordnungspunkt. Uh, impact Assessment. Prima temă de pe ordinea noastră de zi este <clears throat> evaluarea de impact. Uh, aveți uh, cuvântul, domnule raportor. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine să văd uh, colegii noștri în număr atât de mare participând la această dezbatere. Am să vorbesc puțin pentru a le permite și altor colegi să mai ajungă. Domnule președinte, am avut o discuție utilă cu privire la acest aviz. În momentul în care mai era în stadiu de proiect, acum câteva săptămâni. Și cred că Situația nu s-a schimbat de atunci. Și de aceea cred că ar fi bine să așteptăm uh, alte contribuții și sugestii din partea colegilor, amendamente, pentru a putea avea o dezbatere. Pentru a recapitula, este vorba de un aviz pentru un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește evaluările de impact și ideea este ca acestea să devină independente pentru a le face mai credibile și mai autentice și există o serie de sugestii în avizul meu în ceea ce privește modalitățile prin care această independență ar putea fi întărită. Una dintre sugestiile poate cele mai provocatoare este ca atunci când o propunere legislativă este amendată, atunci când uh, este dezbătută în procomisie, este ca aceste valori de impact să fie actualizate prin perspectiva modificărilor care se aduc textului. Este un lucru foarte dificil, ținând cont de calendarul pe care trebuie să-l respectăm. Însă dacă vrem să avem informații credibile, informații de încredere înaintea de votul în plenară, cred că este un obiectiv pe care ar trebui să-l avem în vedere și ar trebui să avem o evaluare de impact care să ne spună că nu survin modificări în ceea ce privește uh, efectele sau, din potrivă, că modificările duc la efecte noi. Este o chestiune dificilă. De asemenea, independența Comitetului de Evaluare a Impactului este un aspect important. Cred că ar trebui să spun că s-au făcut progrese în ceea ce privește valorile de impact. <clears throat> Și Comisia Europeană a făcut pași buni în această direcție. Sigur că ne-am fi așteptat poate la mai mult. Aș dori acum să văd care sunt comentariile colegilor și mă voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă spune președintele, domnul Benson are cuvântul primul, în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, îi mulțumesc și raportorului. Proiectul de aviz uh, cuprinde mai multe puncte bune, în special în legătură cu uh, sarcina administrativă și IMM-urile. Avizul subliniază că sarcina administrativă a noi legislații trebuie să fie un element de bază al uh, evaluărilor de impact. Trebuie ca IMM-urile să aplice periodic evaluări de impact. Avizul poate fi îmbunătățit în legătură cu uh, legislația privind parteneriatele Uniunii Europene. În zonele în care există standarde internaționale, trebuie să se facă evaluări de impact. În procesul de elaborare a evaluărilor de impact, părțile interesate trebuie să se poată ocupa de punctele slabe înainte de finalizarea evaluărilor pentru proiectele de valori de impact. Înainte, așadar, aceste valori de impact în faza de proiect trebuie să fie făcute publice. Trebuie să se analizeze dacă în scop trebuie să fie folosit un anumit tipar, un format tip pentru valorile de impact, pentru a simplifica procedura. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Urmă... Următoare, următorul vorbitor, doamna Patia Icucet, în calitate de reprezentantă a raportorului din umbră SND. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, colega Saviera este în altă parte, nu a putut fi aici azi și uh, m-a uh, delegat pe mine să exprim părerea. În primul rând, trebuie să uh, recunoaștem eforturile făcute în ultimii cinci ani de către Comisia în acest domeniu. Cu toate acestea, încă mai eh, pot fi îmbunătățite, consolidate studiile de impact. Considerăm așadar că structura trebuie să rămână aceeași. Suntem de acord cu Comisia că trebuie să avem experți independenți care să aibă inițiative independente. Am putea să ne gândim să aducem uh, în echipa noastră un anumit procent de experți independenți pentru a asigura o mai bună transparență, consecvență și o mai mare corectitudine a întregului proces. De asemenea, vom analiza studiile de impact, care reprezentând uh, procese în desfășurare, care pot influența procesul legislativ de la începutul și până la sfârșitul acestui proces. De asemenea, putem uh, încuraja o uh, consultare pe marginea uh, proiectelor înainte de pregătirea procesului legislativ. De asemenea, putem opta pentru o abordare integrată, ținând cont și de aspectele economice, concentrându-ne în, concentrându în special asupra impactului asupra IMM-urilor și fără a uita efectele de mediu, economice și sociale. Deci nu trebuie să ne gândim doar la efectele economice. Vă mulțumesc! Domnul Köszönöm, elnök úr. Annak érdekében, hogy a jogalkotás az EU Mulțumesc pentru a garanta că legislația în instituțiile europene rămâne transparentă și se bazează pe principii transparente, este nevoie de aceste studii de impact. Efectul asupra mediului înconjurător, alte tipuri de impact. În noiembrie 2006 a fost înființat acest uh, oficiu, această instituție pentru studii de impact și pentru îmbunătățirea impactului. Ar trebui să sprijinim uh, aceste demersuri pentru că este importantă o îmbunătățire a calității. Să ținem seama însă că este nevoie și de reducerea poverii administrative și în acest scop este nevoie de criterii eh, bine determinate. De asemenea, trebuie să eh, vedem cum sunt valorificate aceste studii de impact, ce efect au ele asupra politicilor noastre. Pentru că se întâmplă încă să nu se efectueze studii de impact, ori comisia ar trebui să se străduiască uh, ca ele să aibă loc. Ministerele trebuie să determine, să solicite asemenea studii de impact în țările de jos, în Suedia, în Marea Britanie, în Germania. Aceste studii sunt efectuate de către experți externi este important să uh, vedem care sunt bazele pe care se întemeiază aceste studii, pentru că ele trebuie să fie un sprijin pentru luarea de decizii și nu să înlocuiască luarea de decizii. Este important să garantăm independența studiilor și, de asemenea, să contribuim la o îmbunătățire a legislației trebuie să ținem seama de faptul că acest for uh, trebuie să lucreze independent față de comisie, iar membrii acestui for de trebuie să poată fi numiți și de către Parlamentul European. Ei trebuie să aibă un cuvânt de spus, inclusiv în stabilirea unor criterii bugetare. Aceste studii sunt necesare întotdeauna când sunt elaborate legi noi, dar ele trebuie să fie pe temeri competente. Mulțumesc foarte mult, domnul Thomas. Uh, thank you. So Vă mulțumesc. Aș vrea să știu dacă se află în această dimineață cea de la comisie uh, în această sală. Pentru că m-ar interesa comentariile unui reprezentant al comisiei în legătură cu activitatea noastră pentru că nu ne dăm seama ce înseamnă pretențiile noastre în uh, materie de termene, limită. Poate că o evaluare de impact ar fi durat un an sau doi înainte de apariția crizei, sau poate că atâta durează acum să facem o evaluare de impact. Deci aș vrea să știu dacă ceea ce propunem noi aici este fezabil, pentru că sunt uh, convins că după 25 de ani de uh, inițiative din partea unui actor invizibil, cred că a venit momentul să creăm regulamente inteligente E adevărat că sunt aici persoane care consideră că mai put- o Europa mai puțin influentă în acest domeniu ar fi un factor pozitiv, dar eu nu sunt sigur că această atitudine este corectă. Fiecare chestiune discutată aici este foarte importantă. Dacă se face o evaluare de impact, desigur, ea trebuie să ia în calcul uh, sarcina administrativă și birocratică. Uh, Însă, legislația nu trebuie doar să fie ușor de aplicat de către mediul de afaceri, trebuie să aibă în vedere și cetățenii, și nu doar cetățenii de azi, dar și cetățenii din generațiile viitoare. De aceea susțin punctul de vedere al socialiștilor, care spun că toate evaluările de impact trebuie să aibă și o dimensiune de mediu, și uh, o dimensiune socială și eu aș adăuga un aspect care este adesea uitat în uh, pregătirea politicilor. Trebuie să nu pierdem din vedere generațiile viitoare. Adesea avem tendința să ne gândim doar la viitoarea rundă de alegeri și să dăm uh, prioritate interesul lor anumitor uh, puncte de, centre de influență și așa mai departe, dar trebuie să ne gândim ce înseamnă aplicarea sau neaplicarea acestei legislații pentru generațiile următoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cred, Claude, în legătură cu acest proiect, întrebarea esențială nu este mai multă Europa sau mai puțină Europa, ci dacă elaborăm o nouă reglementare, o nouă lege, ea să fie bună. De aceea ă, trebuie să avem în vedere toate posi- urmările posibile. Deci, eu cred că nu există, din acest punct de vedere, diferențe fundamentale între întreprinzători și cetățeni. Pentru că și întreprinzătorii sunt cetățeni. Charles, să întrebăm întâi comisia? Bun. Vă rog, este cineva din partea comisiei care dorește să răspundă la aceste întrebări? Mm, se pare că nu sunt chiar persoanele competente în rândul comisiei uh, care să poată să răspundă. Deci noi mulțumim celor care sunt prezenți în sală, regretăm că cei competenți nu sunt aici. Charles, e rândul tău. Domnule președinte, nu pot decât să speculez că reprezentantul uh, comisiei uh, nu a venit, având în vedere impactul pe care l-au discuțiile noastre. Tocmai de aceea este ocupat uh, cu elaborarea unei valori de impact și de aceea n-a putut uh, să vină. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru comentariile constructive pe care le-ați uh, făcut. Apreciez foarte mult acest lucru. Desigur, poate că putem pregăti câteva amendamente care să reflecte punctele dumneavoastră de vedere, pe care le putem, bineînțeles, discuta, ca de obicei. Voi comenta două observații, una din partea doamnei Piera Madrel. Eu nu propun o schimbare din temelii a întregii proceduri. Acest lucru ar fi destul de periculos, destul de riscant. Dar cred că trebuie să existe schimbare în acest proces și cred că putem ajunge la un consens în privința nivelului de independență pe care trebuie să-l avem în vedere. Comentariile colegului uh, Terms sunt, ca de obicei, uh, interesante și provocatoare și, și mă, îmi dau de gândit. dar cred că alunecă puțin în domeniul filosofiei, desigur. Este libertatea dumneavoastră să faceți asemenea astfel de comentarii. Dar cetățenii nu vor întotdeauna mai multe reguli decât uh, legi. Ei vor ca noi să examinăm propunerile de legislație nouă, noile propuneri de legi, pentru a ne asigura că ele sunt, uh, că ele pot fi eficiente. Sunt de acord cu dumneavoastră. Însă, legile trebuie să aibă în vedere mai mult decât latura economică. Însă e important să nu pierdem din vedere nici aspectul financiar. Și atunci când ne gândim la propunerile legislative, trebuie să ne gândim și la consecințele probabile ale acestora. Cred că propunerile lui Claude în legătură cu lărgirea sferei de aplicare nu sunt neapărat relevante aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuții și aștept cu interes amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În felul acesta încheiem dezbaterea la primul puncte pe ordinea de zi. Trecem la punctul 11 al ordinii de zi. Cartea verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informații în acest domeniu. Raportoarea noastră este colega Lena Eck, care îi dau cuvântul. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Este o carte verde și este important să avem dezbaterea privind dezvoltarea viitoare a pădurilor în Uniunea Europeană. Ele prezintă o valoare ridicată din punct de vedere economic, o mare parte a industriei noastre este legată de pădure, are dimensiuni sociale și alte valori, ca de pildă timpul liber, recrearea, sunt legate de, de păduri. 42% din Europa reprezintă pădurile. Asta este o suprafață destul de mare. Dacă ne gândim la uh, PIB-ul din Europa, industria forestieră reprezintă aproximativ 10% și uh, avem o parte însemnată de forță de muncă ocupată în acest domeniu. Există și locuri de muncă uh, auxiliare în legătură cu industria forestieră o modalitate de măsurare a sănătății pădurilor este de a vedea dacă uh, crește suprafața împădurită sau din potrivă. În Europa, în ultimii 50 de ani, evoluția, din păcate, a fost nefavorabilă. Și în uh, statele nordice, chiar uh, evoluția din ultima sută de ani a fost favorabilă. Doar printr-o creștere a suprafeței pădurilor noi reușim să îmbunătățim situația. Să vedem, deci, care sunt rezultatele din acest punct de vedere. Dacă vrem să avem o administrare durabilă a pădurilor, atunci este esențial să uh, ne îngrijim de sănătatea pădurilor. Constatăm în Europa că creșterea uh, temperaturii, încălzirea are efect și asupra pădurilor. Există um, deja specii care sunt amenințate Eh, există deja zone eh, montane despădurite, ceea ce eh, a fost o evoluție lentă în ultima o mie de ani. Există, din păcate, și proliferarea unor dăunători unii care um, se întâlnesc în Portugalia, de pildă. Există uh, riscul incendiilor de pădure, cu care s-au confruntat multe state membre. În Portugalia situația uh, a devenit o problemă și, de fapt, are de suferit în urma acestei probleme întreaga societate. Cartea verde pe care ne propunem noi uh, dorește să contribuie la o adaptare a suprafețelor împădurite la schimbările climatice. Trebuie să încercăm să obținem informațiile importante pentru a crea o strategie la nivel european pentru protecția pădurilor ar trebui într-un fel să existe o politică comunitară, chiar dacă nu similară cu uh, pacul, dar ceea ce uh, cunoaștem acum este insuficient. Nu avem suficiente informații pentru a putea acționa profilactic. Este nevoie de uh, mai multe date statistice și aș vrea ca această necesitate să se reflecte în textul Comisiei. Ne pregătim pentru negocierile pe teme climatice în Mexic în decembrie și uh, situația pădurilor se află pe agenda conferinței și Uh, este nevoie de a lua decizii în acest domeniu pe plan global, practic. Deci trebuie să ne pregătim pentru aceste dezbateri. Situația actuală este în felul următor. În anumite subiecte putem lua decizii pe plan european, în altele pe plan național. Există însă multe domenii în care am putea să colectăm mai multe informații, să impunem modelele de bună practică și să facem mai mult în domeniul cercetării. S-a elaborat o platformă industrială în legătură cu uh, pădurile cu câțiva ani în urmă. Noi cred că putem să ne bazăm pe ea și în următoarele negocieri și inclusiv în revizuirea la jumătate de perioadă care urmează să aibă loc. Valoarea economică a pădurilor uh, nu se reflectă doar în bugetele naționale și în uh, produsul intern brut. Este un instrument important pentru dezvoltarea regională și pentru IMM-uri. Ca atare trebuie să vedem cum echilibrăm protejarea și aspectele legate de proprietate pentru că administrarea pădurilor în Europa are fațete foarte diversificate. Fiecare țară uh, operează cu modalități proprii de administrare, are decizii politice diferite de la un stat la altul. Legislația este foarte diferită, uneori are lacune, alteori poate constitui un model de bună practică pentru ceilalți. În acest raport, pentru ITRE voi încerca să analizez lucrurile dintr-o perspectivă industrială. Voi avea însă discuții și am avut și ieri după amiază cu uh, colegii din uh, Comisia um, Agri. Eu sunt raportor din umbră în Agri pentru uh, acest domeniu și voi încerca să transmit și acolo punctul nostru de vedere. Nu voi intra în alte amănunte, dar pentru mine, în paralel cu aceste preocupări, constatăm că sunt foarte puține persoane în comisia noastră care au competențe în domeniul silviculturii. Deci trebuie să vedem cum putem să ne pregătim să abordăm aceste subiecte într-o manieră cât mai competentă. Domnule președinte, mă opresc aici și aștept cu interes punctele de vedere ale colegilor și sper că se vor găsi multe persoane interesate de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu, spune președintele. Sunt convins că vom găsi persoane interesate. Aș mai adăuga o informare. Deadline-ul pentru amendamente la raportul lui Giles este 5 octombrie. Trebuia să spun acest lucru acum. Deci termenul uh, de predare a amendamentelor 5 octombrie. Ena? poate ne-ar putea informa secretariatul în legătură cu foaia de parcurs în celelalte comisii pentru raportul meu, spune doamna Eck. Bun, acum lor de cuvânt la raportul privind pădurile. Pata din partea eh, S și D, raportor din umbră. Mulțumesc. Salut uh, proiectul de aviz și sunt uh, de acord cu majoritatea punctelor. În calitate de raportor din umbră din partea grupului socialiștilor, aș dori să fac câteva observații. În primul rând, la punctul 1. Menținerea echilibrului și creșterea uh, bunei gestionări a pădurilor pe lângă biodiversitate și funcțiunii pădurilor trebuie să-i se acorde o mai mare atenție în Uniunea Europeană. În momentul de față există o dezbatere cu privire la ecosisteme și serviciile pe care acestea le aduc uh, oamenilor. Una dintre marile provocări pe care, cu care se confruntă omenirea o reprezintă bolile. Și de aceea trebuie să elaborăm inițiative la întreg nivelul Europei. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că beneficiile nu vor apărea fără o reformă structurală a domeniului forestier. Am propus și câteva amendamente cu privire la gestiunea durabilă în domeniul civiculturii, pentru că există diferențe semnificative în Uniunea Europeană. În plus, ar trebui să urmărim și discuțiile care au loc în ceea ce privește politica agricolă comună de după 2013. De aceea, există nevoia unor măsuri care să ducă la o mai bună gestiune în silvicultură. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Următorul expert este domnul Lamberts. <clears throat> Domnule președinte, vă rog să nu exagerați capacitățile mele în acest domeniu. Aș dori însă să reiau cele spuse de antevorbitorul meu. Această parte a biodiversității este una importantă. Diversitatea, biodiversitatea care există în păduri este cea mai vulnerabilă. Asta datorită vitregiei uh, vremii uneori am asistat uh, la astfel de situații datorate unor uh, furtuni care au provenit din partea dinspre Atlantic și care au dus la dispariția unor insecte, de exemplu. Dacă nu există biodiversitate, pădurile au cel mai mult de suferit. De aceea trebuie să subliniem acest punct. Noi însă suntem Comitetul ITRE, de aceea ar trebui să venim cu perspectiva protejării resurselor și valorii economice, pentru că știm că pădurile care au fost uh, devastate de boli sau de furtuni își pierd valoarea economică. Un alt aspect pe care doresc să-l subliniez se referă la faptul că uitându-mă în urmă, constat că avem tendința să amendăm legislația, să venim cu noi inițiative, fără să vedem care a fost rezultatul inițiativelor anterioare. De aceea ar trebui să analizăm planul de acțiune în domeniul forestier sau uh, strategia forestieră existentă care a fost implementată de comisie și să vedem în ce măsură și-au atins obiectivele acestea. De aceea sugerez Comisiei să arunce o privire în urmă și să vadă dacă s-au făcut progrese în acest domeniu. Acestea au fost cele două puncte pe care am dorit să le subliniez. În rest, putem fi de acord cu proiectul Lenei. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Am să întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul. Da? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru acest proiect uh, detaliat, de asemenea și deputaților care au contribuit. Și eu aș dori să subliniez importanța pădurilor în Europa și importanța s-a menționat importanța cărții verzi în domeniul forestier. <clears throat> Nu trebuie să repet uh, aspecte cum ar fi acoperirea de 40% a suprafeței. Acestea sunt uh, lucruri care nu trebuie subestimate. Ceea ce, de fapt, uh, ne dorim ca obiectiv S-au menționat uh, strategia forestieră și planul de acțiune în domeniul forestier de antevorbitorii mei. Măsurile cheie în acest domeniu au prevăzut uh, măsuri care vizau adaptarea la schimbările climatice, au identificat nevoia de a crea un sistem european de monitorizare și, bineînțeles, uh, sporirea protecției pădurilor. Anul trecut, Comisia a adoptat o carte albă în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice și a analizat uh, domeniul silviculturii din această perspectivă. Conținutul cărții verzi prezintă situația pădurilor în Europa, impactul schimbărilor climatice identificate până acum și ce se preconizează în viitor, instrumentele necesare pentru protecția pădurilor, sursele de informare de care dispunem în momentul de față și lansează până la urmă o dezbatere pe această temă. Dacă suntem suficient de bine pregătiți în perspectiva schimbărilor climatice și nu doar acestea ca atare, ci și din perspectiva altor presiuni asupra pădurilor. Politicile actuale la nivel uh, european uh, sau național sunt uh, adecvate oare pentru a face față acestor provocări dacă Uniunea Europeană ar putea veni și cu uh, inițiative suplimentare față de ceea ce există în prezent. <clears throat> și am primit un număr mare de contribuții valoroase un total de 261 de contribuții din partea diferiților factori interesați din interiorul și, și din exteriorul Uniunii Europene. Suntem încă în curs de evaluare a acestor contribuții. <clears throat> Rezultatele consultării publice încă nu sunt disponibile și așteptăm cu interes avizul uh, Parlamentului, am primit concluziile Consiliului și de îndată ce vom dispune de rezultatele consultării uh, publice, vom uh, vedea care sunt pașii următori care se impun. Mulțumesc, spune președintele, are cuvântul colegul Marcel Chievici. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă refer la avizul doamnei Eck și constat cu plăcere că este un bun document uh, pentru dezbaterea viitoare cu privire la protecția pădurilor. Este un alt element în ceea ce privește strategia Uniunii Europene, pregătirea Uh, strategiei viitoare în domeniul silviculturii și, de asemenea, analizarea acestui domeniu și din perspectiva interesului public. Trebuie subliniat că pădurile absorb și emisiile de dioxid de carbon și au efect și asupra condițiilor de viață. De aceea, protecția pădurilor ar trebui să se asigure, în primul rând, menținerea acestora și implicit menținerea biodiversității. Și pe de altă parte avem nevoie de o posibilitate bună de gestiune în domeniul civiculturii pentru că prezintă un potențial pentru economie și pentru piața muncii. Ar trebui acordată o mai mare atenție gestiunii durabile în domeniul civiculturii. Trebuie menționate și aspecte uh, revin, aceste aspecte au o importanță mai mare decât materia primă, lemnul. De asemenea, securitatea socială este un aspect de menționat. O silvicultură eficientă prezintă o protecție adecvată și uh, ceea ce privește erodarea solului, și în absența acesteia se ajunge la uh, situații grave. Dar mai există potențiale diferite și sisteme de proprietate diferite în statele membre și de aceea statele me membre sprijină poate politici diferite. Important este de văzut uh, ce tip de păduri există în statele membre, dacă sunt uh, păduri vechi, acestea nu sunt în măsură să preia foarte multe din emisiile de carbon. Alte state care acum uh, fac o reîmpădurire masivă au posibilitatea de a crește potențialul. Cum anume se stabilesc principiile pentru <clears throat> preluarea emisiilor de carbon este un aspect important trebuie văzut cum anume uh, intră acest lucru în uh, echilibrul între emisiile de carbon și reîmpădurire. Uniunea Europeană nu trebuie să se reducă doar la coordonare, pentru că avem nevoie și, de procese de adaptare, trebuie să ne aplică, implicăm și aici, asta din cauza schimbărilor climatice, iar importanța uh, a adaptării ar trebui să se oglindească și în instrumentele financiare. Acest lucru trebuie evidențiat și atunci când se elaborează instrumente noi, nu doar atunci când este vorba de uh, gestiunea durabilă, ci și de diferitele forme de adaptare. De aceea trebuie să fim conștienți de importanța naturii în Europa. Mulțumesc, spune președintele. Pe final, doamna Eck. Um, and, and, uh, thank you, colleagues. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc și colegilor pentru aceste comentarii care arată o bună cunoaștere a subiectului. Sunt sigură că vom coopera foarte bine la pregătirea variantei finale a acestui text. Câteva observații. Desigur, uh, asigurarea perpetuării biodiversității uh, nu poate fi uh, realizată decât prin foarte multă hotărâre, prin o atitudine consecventă. Am vizitat Canada și am văzut că zone muntoase foarte extinse au fost afectate de un anumit dăunător, de un gândac care afectează pădurile. Sunt păduri întregi care practic s-au uscat din cauza acestui dăunător și trebuie să facem tot posibil pentru ne apăra de uh, extinderea lui în Europa. Pentru că dacă acest dăunător ajunge în pădurile europene, putem să ne luăm la revedere de la toate programele noastre de gestionare a pădurilor. În legătură cu furtunile, întâmplător locuiesc exact în zona în care s-a manifestat uh, în urmă câțiva ani cea mai puternică furtună care a afectat cel mai uh, mult pădurile din ultimii, ultima sută de ani. Și sunt de acord cu ce a spus antevorbitorul meu, nu sunt bune monoculturile din punctul de vedere ale rezistenței acestora. Deci trebuie să vedem cum echilibrăm principiul subsidiarității cu problema drepturilor de proprietate și trebuie să ne asigurăm că cunoștințele de care dispunem la nivel european trebuie să circule între state și trebuie să circule nu doar între guverne, ci și între autoritățile care se ocupă de gestionarea pădurilor. Acestea sunt doar câteva uh, dintre probleme. Aș vrea să rog Comisia să mă ajute într-un anumit uh, domeniu. Avem uh, un regulament în cadrul politicii agricole comune, regulament care, din nefericire, este contraproductiv și vine în contra um, obiectivelor noastre de protecție, adaptare și creștere a numărului de păduri dată fiind valoarea lor pentru asigurarea biodiversității și uh, atenuarea schimbărilor climatice. În Parlamentul uh, suedez, uh, din cauza schimbărilor climatice, uh, am uh, avut tot fel de probleme pentru că uh, sunt uh, anumite pășuni pe care pasc animale și pe care au început să se planteze copaci foarte rari. Însă, acum avem în jur de 80 de copaci pe hectar și comisia spune că trebuie să avem 50 de copaci pe hectar. Și ni se spune că trebuie să reducem numărul de copaci în zonele tradiționale, în care, dacă ne gândim la aspectul legat de biodiversitate, uh, constatăm că sunt foarte multe mm, specii de flori și uh, tipuri de iarbă care nu se găsesc în nicio altă zonă. Sunt foarte multe regulamente care, de fapt, sunt contraproductive la o analiză mai atentă. Ar fi bine să avem o listă a celor care, au, care sunt uh, în contradicție cu interesele noastre și să vedem pentru ce optăm? Pentru probleme legate de sectorul forestier sau pentru problemele legate de, pentru interesele domeniului agricol? Pentru că uneori sunt uh, regulamente contradictorii și este imposibil să îndeplinim în același timp obiectivele legate de domeniul forestier, de silvicultură și obiectivele legate de agricultură, pentru că ele sunt de multe ori contradictorii. În legătură cu clima, Pădurile asigură surse alternative de energie și, într-o mare măsură, în anumite state membre, trebuie să protejăm și acest aspect. Trebuie să existe și un grad de uh, protecție pentru pădurile perene, care au și ele un număr de uh, cherestea. Deci, pe de-o parte, trebuie să ne asigurăm că păstrăm aceste păduri, dar să ne asigurăm că în restul uh, terenului de care dispunem, producția de cherestea este maximă, pentru că acest lucru este important în vederea atingerii obiectivelor de mediu. În Europa de Nord încercăm să creștem cu un procent metrul cub de fibră în fiecare an. Acest lucru ne poate ajuta să compensăm uh, dioxidul de carbon, lucru care ne ajută să rezolvăm multe probleme legate de mediu. Deci trebuie să ne asigurăm că asigurăm protecția și rezistența pădurilor, dar avem nevoie în același timp și de, pro, și de producție. Și tocmai de aceea aștept cu nerăbdare discuția cu raportorii din umbră, pentru că sunt convinsă că își pot aduce o contribuție foarte valoroasă în domeniu. Vă mulțumesc! Da. Mulțumesc la rândul meu! Vreau să vă spun că până pe 12 octombrie putem înainta amendamentele. Pe 8 sau 9 noiembrie eh, vom vota în ITRE și după aceea va avea loc și votul la Envi. Pe urmă, uh, raportul merge în plenară. Încheiem discuțiile și în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi. Oare putem uh, să începem cu votul sau să așteptăm încă 5 minute? Sau să trecem la raportul Benson. Se pare că nu sunt prezenți în sală raportorii din umbră. 5 minute pauză și după aceea trecem la voturi. Mulțumesc! Ladies and gentlemen, we can start. Începe. Sper că aveți cartela de vot la dumneavoastră, pentru că s-ar putea să fie nevoie de ea. În cazul acesta putem începe, dacă toți colegii sunt prezenți. Începem cu raportul Carvalho, un opus complex cu foarte multe amendamente, dar colegul Carvalho și raportorii din umbră ne-au simplificat puțin activitatea, așa că avem și câteva amendamente de compromis asupra cărora va trebui să ne pronunțăm. Începem cu referința 5A. Amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Pe Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Scuze, nu sunt sigur, domnule președinte, că în felul acesta amendamentul uh, I2 a fost adoptat în totalitate. Înainte de 5. Da, aveți dreptate. Totuși mi se spune că această parte o să mai fie supusă la votar. Vă mulțumesc pentru atenționare. Bun, compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 10 și numărul 40, cum ne? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 15 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 10, compromis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru, cu amendament oral. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 8 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 este deja acoperit. 55 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă. Abțineri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 îl aveți? Nu există obiecții? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 9 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 65 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 69 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 70 complementar pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 71 suplimentar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 nu mai este necesar. 73 votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 retras, 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81, partea a doua, pentru că prima a fost retrasă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, cu amendament oral, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic pentru compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptă 29 la 20. 91 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 5 retras, nu, 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 100 adoptă, uh, nu, uh, cont 2 se adoptă, 110 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 112 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 6 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 voturi pentru, Împotrivă? Abțineri? Se respinge 116 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 117 voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 118 voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 120 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 121 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 122 pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Nu sunt sigur. 122 verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 124, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul. Bun. Adoptat cu o largă majoritate. Felicitări! va deveni o bază importantă pentru activitatea care ne așteaptă. Raportul următor este raportul domnului Franco și aici avem o listă de vot. Aliniatul 2. Cine este pentru? Mulțumesc împotriva. Încă o dată. Cine este pentru numărul 2? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Vot pe părți la numărul 9. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împ pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Pentru 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru, Bun. Trebuie nu, a fost corect ce am făcut până acum, spune președintele. Vă rog liniște. Numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. 6. A fost retras. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Amendament oral. Cine este de acord? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cade 16. 17. Pentru. Împotrivă. Încă o dată vă rog. Pentru 17. Votul pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 18 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. La 24, 24 cade. Doriți să verificăm? Haideți să verificăm. 24, vot electronic. S-a deschis votul? S-a închis votul? Să respins. Vă spuneam, 25. Nu e nevoie. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 27. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 cade, 30. Votul pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Deschidem votul pentru 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis. Da. Se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bun, se adoptă. Mulțumesc foarte mult, felicitări. Activitatea a fost dusă la îndeplinire. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul de pe punctul 14, planul de acțiune privind energoeficiența și dau cuvântul colegului nostru Benson, raportorul nostru. Este rândul dumneavoastră, vă rog. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuții și au contribuit la această temă atât de importantă. Ieri am avut o discuție foarte fructuoasă în ceea ce privește strategia 2020. Astăzi este vorba de revizuirea planului de acțiune cu privire la eficiența energetică. Comisia are în pregătire o propunere și cred că vom putea redacta un raport bun, astfel încât Parlamentul să dea un mesaj clar Comisiei. Știu că sunt foarte multe opinii, sunt foarte mulți actori interesați. Eu sper că vom putea găsi o poziție comună puternică. Una din temele importante este respectarea și implementarea legislației actuale. Întrebarea este unde ne aflăm acum, ce obiective <clears throat> au fost atinse și dacă legislația a fost implementată ca atare în statele membre. Avem nevoie de un accent mai puternic asupra sistemelor inovatoare, cum ar fi rețelele inteligente, etc., care ar putea facilita eficiența energetică. În domeniul clădirilor există directiva cu privire la clădiri, însă trebuie să facem ceva cu privire la clădirile existente. 40% din energie, din consumul nostru de energie este în clădiri. Apoi, uh, și în ceea ce privește directiva cu privire la ecodesign, și aici se pot aduce îmbunătățiri. Sunt multe proiecte care uh, trebuie finanțate, însă ne confruntăm și cu criza finanțării. Pe 4 februarie, șefii de state vor lua în discuție chestiunea energiei. Trebuie să spun că eficiența energetică este modalitatea cea mai ieftină de a reduce emisiile de carbon. Vorbim de reducerea dependenței noastre de Rusia și de Orientul Mijlociu. Mijlociu. Vorbim despre securitatea aprovizionării și eficiența energetică. Eu cred că se pot aduce și alte îmbunătățiri. Aștept cu interes comentariile eh, dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele introductive în această nouă dezbatere. Raportoarea din umbră, doamna Thompson, are cuvântul prima. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit eh, pe colegul nostru Bent Benson pentru proiectul său de raport, care conține, în opinia mea, propuneri excelente spre o mai bună eficiență energetică în Europa. Însă permiteți-mi să adaug patru puncte care nu figurează în raport, care sunt obiective obligatorii, sărăcia energetică, calificarea forței de muncă și finanțarea. Ar trebui să insistăm asupra unui obiectiv obligatoriu pentru eficiența energetică. Eu cred că 20% până în 2020 este reali, un obiectiv realist, dar și ambițios. O, un astfel de obiectiv obligatoriu este crucial pentru că trebuie să constituie cadrul politicilor UE în domeniul eficienței energetice. Fără astfel de obiective obligatorii, asistăm doar la vorbărie și doar atât. Am văzut acest lucru și în alte domenii unde au existat obiective care nu au fost obligatorii. Grupul Socialiștilor și Democraților va prezenta amendamente care vor viza acest lucru. Parlamentul ar trebui să fie ambițios și să solicite Comisiei să vină cu obiective obligatorii înainte de finele acestui an. În al doilea rând, am spus-o de multe ori, trebuie să ne concentrăm și asupra sănărciei energetice, lucru care nu este inclus în proiectul de raport. Această temă este o chestiune importantă în Europa, în special în noile state membre. Sărăcia energetică există acolo unde o mare parte din venitul unei gospodării se cheltuiește pe energie. Și am înțeles că mulți dintre locuitorii noștri plătesc mai mult de 50% din veniturile lor pentru energie în timpul iernii. Prevalența sărăciei energetice în Europa este mult prea mare. Avem nevoie de un studiu al fenomenului pentru a ști cum putem combate acest fenomen, dar trebuie să cerem și acțiuni, măsuri în domeniu astfel încât uh, cheltuielile cu energia uh, să nu mai reprezinte un factor atât de important pentru gospodăriile cu venituri mai mici. În al treilea rând, cred că ar trebui să includem de asemenea și dimensiunea socială în ceea ce privește uh, eficiența energetică. Trebuie să creștem gradul de instruire al uh, lucrătorilor care vor lucra cu aceste noi tehnologii. Educația, instruirea, pregătirea sunt foarte importante pentru ambițiile noastre în domeniul eficientizării. Trebuie să investim în ființe umane, la fel ca și în tehnologie. În final, aș dori să subliniez și partea financiară. trebuie ca proiectul de raport să menționeze o serie de instrumente de finanțare și o și face, dar trebuie să ne gândim cum anume putem uh, crea stimulente pentru un comportament de economisire. De aceea, acest aspect ar trebui să constituie unul central al raportului. Mă opresc aici și aștept cu interes negocierile cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Colega Van Prent, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportorului față de cele spuse de doamna raportor. Din umbră aș dori să adaug două lucruri. În ceea ce privește sărăcia energetică, aici aș dori să aduc în discuție și prețul global la energie. De aceea este important să ne atingem și obiectivele de reducere a emisiei, dar prețul energiei a crescut foarte mult în ultimii ani, în unele state membre mai mult decât în altele. Este un punct care ar trebui să ne, ne liniștească. Trebuie să tratăm aceste aspecte împreună. Ener eficiența energetică și măsurile în acest sens ar trebui să vizeze întreaga populație. În al doilea rând, uh, în rap- Raportul se concentrează asupra unei buni măsurări, soluții de, de genul ICT, este o abordare uh, bună în ceea ce privește sărăcia energetică, o măsurare corespunzătoare poate duce la o utilizare mai judicioasă în gospodării, dar există și exemple unde această măsurare uh, inteligentă face ca facturile să crească. Cred că acest lucru ar trebui să intre în raport. În final, aș dori să vă atrag atenția asupra finanțării finanțarea pentru sprijinirea măsurilor de eficientizare, fondurile de coeziune, fondurile structurale. Raportul se mai concentrează și pe planul de redresare economică și acest lucru este important. Este important să cheltuim judicios aceste fonduri și în condiții de transparență, în special în ceea ce privește ultimul punct, avem în lucru măsuri noi, inovatoare, pentru a sprijini comunele, orașele și să ne asigurăm că se vor putea lua noi măsuri de eficientizare energetică. Încă o dată felicitări din partea mea raportorului. Eu cred că anumite puncte se vor mai adăuga acestui raport. Mulțumesc, doamna Hall, în calitate de raportoare din umbră. Thank you. And, um, first of all, I... Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Benson pentru cooperare. Ne-a ajutat foarte mult pe noi, raportorii din umbră, având întotdeauna discuții uh, îndelungi uh, și complete cu noi. Sunt de acord uh, cu domnul Benson. Este nevoie de un raport puternic, ferm, și tocmai pentru că cu toții suntem de acord asupra acestui punct, trebuie să recunosc că am fost dezamăgită când am văzut textul uh, proiectului de raport, pentru că am impresia că el um, are solicitări destul de timide. Parlamentul joacă un rol esențial în acest domeniu. Data trecută, când am făcut un astfel de raport, chiar am reușit să influențăm planul de acțiune pentru eficiența energetică al Comisiei. Am determinat Comisia să facă lucruri pe care nu avea intenția să le facem, tocmai ca urmare a acțiunilor Parlamentului și sper ca și de această dată să reușim să fim la fel de influenți, ceea ce înseamnă că momentul la care elaborăm acest raport este crucial și mai ales că acum avem semnale contradictorii din partea Comisiei în privința momentului la care își va publica planul. De aceea cred că este esențial să respectăm calendarul inițial pentru planul de acțiune, pentru a ne asigura că nu pierdem această ocazie de a influența varianta propusă de comisie a planului de eficiență energetică. Sunt câteva puncte pe care aș dori să le consolidăm în raport. Există, de exemplu, acum certificate pentru performanțele energetice, acest lucru s-a rezolvat deja. Cred că raportul nu subliniază suficient de mult uh, faptul că trebuie să uh, ținem Comisia la curent uh, în privința eforturilor noastre în domeniul eficienței energetică, energetice la produse. De asemenea, statele membre trebuie să fie informate și uh, aduse la zi de către Comisie. Comisia trebuie să își îmbunătățească planul de energie, de eficiență energetică. Și noi trebuie să determinăm Comisia să facă cu adevărat acele îmbunătățiri de care este nevoie. În privința obiectivelor obligatorii, știu că sunt puncte de vedere diferite în cadrul Parlamentului în legătură cu uh, tipul de obiective care trebuie să fie obligatorii, dar trebuie să ajungem la câteva propuneri. Comisia s-a arătat dispusă să uh, aprobe un obiectiv țintă în privința sectorului clădirilor și cred că și noi trebuie să fim fermi și să-i determinăm să facă acest lucru. Trebuie să facem ceva și în privința clădirilor deja existente, gata construite. În privința directivei um, performanței energetice a clădirilor, clădirilor depindem de statele membre ca ele să facă renovările. Uh, despre care am vorbit, ci comisarul Oettinger este foarte deschis, este dispus să ne ajute și cred că trebuie să profităm de acest lucru. De mult timp spunem că toate domeniile transportului trebuie să fie acoperite de eficiența energetică. Trebuie să revenim la problema finanțării, așa cum au spus colegii mei. Trebuie să dăm statelor membre mai multe posibilități de găsire de surse de finanțare și mai multe instrumente financiare. Este foarte important ca acest raport să fie unul puternic, unul solid. Știm ce avem de făcut și e clar că până acum nu facem decât 50% din ceea ce trebuie să facem pentru a ne atinge obiectivele pentru 2020. Nu avem nevoie de alte studii, s-au făcut deja suficiente și știm ce avem de făcut. Deci cred că dacă vom um, veni cu un raport solid, vom reuși într-adevăr să facem economii la energie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Szymanski, următorul raportor din umbră. Dziękuję bardzo. Faktycznie prace nad... Mulțumesc! Activitatea legată de acest raport se pare că oferă garanția că acest raport este sprijinit de multe forțe politice. Și eu pot să confirm acest sprijin. În multe domenii a, dispunem deja de reglementări care să sprijine demersurile eh, referitoare la energoeficiență trebuie să exercităm o influență și asupra disciplinei financiare. Am dorit să uh, mai adăugăm câteva elemente. Dorim să extindem uh, sistemul certificatelor pentru că ele ar putea să stimuleze economiile în domeniul consumului de energie în statele membre poate chiar să dubleze efortul de economisire. Aceste certificate albe ar trebui să poată fi utilizate în toate statele membre. Obiectivele energoeficienței însă ar trebui să aibă un efect indicativ și să nu fie obligatorii. Asta ar conferi statelor membre o anume flexibilitate și ar permite în continuare să existe o diversitate de operare în domeniu între diversele state membre. Există, evident, state în care demersurile de economisire a energiei dau rezultate bune deja, ar trebui să existe, din acest punct de vedere, poate o monitorizare care să servească mai bine pe plan european demersurilor în acest domeniu. Mulțumesc. Vidal Quadras, următorul coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, în primul rând, domnului Benson pentru um, uh, eforturile depuse până acum. Însă mai sunt multe de făcut. Colega noastră, doamna Bobinska, analizează de asemenea această posibilitate a pregătirii politicii energetice pentru viitor. Acum uh, ne aflăm într-o criză suntem în recesiune și toate aceste aspecte sunt interconectate. Trebuie să avem o abordare consecventă înainte de toate. Sunt de acord cu cei doi raportori că trebuie să se implementeze cât mai repede și cât mai corect legislației europene existentă. Sunt de acord în totul cu alineatul 5 din raportul Benson, care subliniază rolul foarte important jucat de comisie în privința declanșării procedurilor de încălcare. Trebuie să aplicăm mai întâi, cum se cuvine, în mod adecvat, legislația existentă înainte de a ne lansa în alte teritorii pe care nu le cunoaștem bine. Trebuie să consolidăm achiul comunitar. În primul rând, înainte de a veni cu inițiative noi. Sunt de asemenea de acord cu alineatul 4, în care se spune că Comisia trebuie să evalueze critic programele de eficiență energetică la nivel național și trebuie să analizeze modul în care acestea sunt implementate. Unor nu se mai fac progrese pentru că s-au luat prea multe măsuri. În privința strategiei 2020, știm că obiectivele stabilite prin strategia de la Lisabona nu vor fi îndeplinite întru totul. Trebuie să ne stabilim în primul rând obiective pe care să le putem atinge și trebuie să evităm obiectivele obligatorii, pentru că ele nu vor duce decât la frustrări. Dacă putem demonstra că implementăm și atingem obiectivele pe care le-am stabilit deja și dacă încurajăm Comisia să joace rolul uh, de gardian al legislației comunitare, cred că ne îndeplinim și noi rolul Cel mai bine este așadar ca acțiunile noastre să fie bine gândite și consecvente. Este posibil să depun și eu câteva amendamente la acest raport și eu voi spune pe scurt despre ce e vorba. Nu cred că ar fi înțelept să impunem obiective obligatorii în noua strategie pentru eficiență energetică, cel puțin nu la momentul de față. Dragi colegi, cred că acest lucru nu ar duce la rezultate bune. Fiecare stat membru trebuie să poată folosi tipul de energie pe care îl consideră adecvat pentru a genera cât mai puține emisii. Nu sunt de acord cu paragraful 9 în care se spune că trebuie să avem cogenerare pentru termoficarea în um, anumite regiuni. Aici sunt diferențe foarte mari de la nordul la sudul Europei și nu cred că trebuie să facem discriminări între tipurile de termoficare. Vă amintesc în încheiere raportul din proprie inițiativă pe care l-am pregătit în anul 2006. Se vorbea acolo despre cum putem realiza mai multe cu mai puține resurse. Putem crește eficiența energetică, un lucru bun, dar un alt aspect este reducerea nivelului final de consum energetic. Acest lucru este oarecum uh, riscant, pentru că el periclitează creșterea economică. Deci trebuie să ne gândim foarte bine ce idei lansăm. Atât pentru moment, domnule președinte, sper ca mâine, după ce vom fi încheiat această discuție, vom reuși să punem pe picioare un text echilibrat. Vă mulțumesc! Domnul Sucalas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doresc să îl felicit și eu pe domnul Benson pentru acest document excelent. Am și eu câteva observații. Economiile de energie, prin creșterea eficienței energetice, reprezintă un dosar extrem de important care ar putea da naștere la un nou model economic pentru eficiența energetică. Apar tehnologii noi, nanotehnologia și uh, energia fotovoltaică sunt în curs de dezvoltare și cred că trebuie să folosim și uh, sectorul ICT pentru a promova o uh, cu un consum energetic mai conștient. Bineînțeles, nu trebuie să pierdem din vedere necesitatea de a scădea consumul de energie, în special în domeniul informatic și al tehnologiilor comunicațiilor, așa cum s-a cerut deja în acest proiect de raport. Vă amintesc despre problema contoarelor inteligente. Acestea au un uh, potențial considerabil de reducere a consumului, chiar dacă acest lucru nu este valabil decât în puține state, precum Italia și alte două. În alte state se înregistrează întârzieri în înființarea, instalarea acestor contoare inteligente. Așadar, cred că trebuie să ajungem la o definiție europeană a contorului inteligent și să stabilim un termen limită pentru instalarea acestora. Contoarele inteligente atrag după ele o modificare a comportamentului consumatorului. Acesta trebuie să fie bine informat. Dacă el poate să se conecteze prin internet, pe, la internet și să uh, obțină informații în legătură cu consumul, atunci el își va modifica comportamentul. Deci primul pas este informarea consumatorului. În privința termenului limită al calendarului, să nu uităm că raportul domnului Del Castillo privind um, agenda digitală avem uh, ca scop ca 100% din familii să aibă în câțiva ani contoare în locuință. Aceste contoare vor uh, impune instalarea de alte aparate energetice care să asigure compatibilitatea contoarelor cu rețelele existente în diferite state. Vă amintesc de asemenea că este necesar să um, eficientizăm și instituțiile, clădirile instituțiilor europene pentru că ele să reprezinte un model de clădiri ecologice până în 2020. Thank you very much, Mr. Chairman. Nee, um, excuse me, Hipner. colegin oh. Hipner. Doamna colegă Hipner are cuvântul. În spatele dumneavoastră. Doamna Hipner, așadar. Mulțumesc raport raportoarei și numeroaselor comentarii care au fost făcute până acum. Stimate colegi, stimați colegi, vorbim astăzi despre un subiect important. Nu doar în contextul politicii vis-a-vis -vis de mediul înconjurător, ci și în contextul problemelor economice pe care le avem în diversele țări raționalizarea consumului energetic ar trebui să constituie o prioritate, tot așa cum constituie o prioritate reducerea gazelor cu efect de seră. Dar spre deosebire de gazele cu efect de seră și investițiile în surse energetice uh, regenerabile, din păcate, acest domeniu din urmă este mai puțin bine definit de către Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, alegerea acestui subiect și soluțiile pe care le propunem suntem atât de importante. Dacă vorbim despre uh, economisirea uh, energiei, ea este foarte importantă, inclusiv în contextul politicii pentru mediu. Dar instrumentele de autoreglementare ale pieței nici de cum nu sunt orientate spre o economisire a energiei. Tocmai de aceea statele trebuie să încerce să intervină în acest domeniu. Și asta se poate face atât pe plan comunitar cât și pe plan local. Este nevoie să economisim energie este nevoie să-i determinăm pe consumatori să dovedească autoreținere în utilizarea energiei, Uniunea Europeană, din păcate, rămâne foarte tare în urmă în comparație cu eforturile care se fac în Statele Unite în acest domeniu a venit timpul să ne gândim la toate tipurile posibile de a economisi energie. S-a vorbit aici despre uh, acele contoare inteligente. Da, dar putem uh, să avem uh, becuri economice în iluminatul public, pe străzi și multe alte asemenea demersuri care să uh, permite o economisire și care să și educe pe consumatori pentru a își reduce consumul. Important este să educăm în acest sens atât lucrătorii din sectorul energetic, cât și consumatorii. Am vorbit despre termoizolarea clădirilor sau despre dezvoltarea unui alt tip de construcție pe viitor. Dar, ă, din acest punct de vedere, încă nu putem să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus, pentru că multe din clădiri în continuare nu satisfac cerințele pe care noi le-am formulat. Trebuie să creăm un mecanism care să, ă, să nu se bazeze neapărat pe penalizări, ci mai degrabă pe o colaborare în același sens. Trebuie să stimulăm pe cei care au un comportament economic, trebuie să îi uh, susținem pe cei care investesc în sursele regenerabile de energie și uh, pentru o mai mare energoeficiență. Asta va fi spre binele mediului înconjurător, în folosul creării unor noi locuri de muncă și asta ar trebui să stimulăm cu toții. În același timp se reduce consumul de energie și se îmbunătățește situația la nivelul continental. Uniunea Europeană dorește tot timpul să fie un promotor al demersurilor în favoarea unei energii verzi își propune obiective ambițioase de reducere a gazelor cu efect de seră până în anul 2050, dar pentru a atinge aceste obiective trebuie să luăm măsuri concrete în raționalizarea consumului de energie. De aceea cred că este de datorie politicienilor ca ei să promoveze politici în acest sens, o, politici cu pași mici, dar care să ducă la atingerea acestor obiective. Dacă dorim să ajungem ă, doar printr-o raționalizare a consumului la efecte pozitive, nu știu dacă vom reuși neapărat. Oricum trebuie să fim un exemplu pentru întreaga comunitate. Mulțumesc! Domnul Gherec energii się nie konsumuje. Ja to odnoszę wrażenie, że mówimy. Mulțumesc. Noi tot timpul avem o abordare în calitate de consumator. Dar energia nu este un produs pe piață. Noi nu distrugem energia. Energia își schimbă forma. Eu cred că noi trebuie să vorbim despre utilizarea energiei trebuie să o utilizăm cu eficiență maximă. Iar când vorbim despre energoeficiență, cred că trebuie să ținem seama și de aspectele fizico-chimice. Deci ceea ce se petrece încă înainte de piață. Noi avem această abordare, ne dorim o reducere a consumului. Sigur că putem să ne organizăm și în felul acesta. Sigur că și în felul acesta, prin, uh, știu eu, stingerea uh, luminii, putem să uh, economisim. Dar noi vrem, de fapt, o eficientizare a utilizării. Trebuie să folosim rațional energia există uh, posibilități de a acționa pentru a uh, folosi în industrie mai eficient sursele de energie. Chiar uh, eficientizare cu 40% este posibilă și trebuie de um, să reducem rezistența cu 8 până la 12% în distribuția energiei. Avem posibilități tehnice, inclusiv în exploatările carbonifere, de a eficientiza um, activitatea și de a reduce rezistența prin folosirea unor materiale izolante mai bune. Există o rezistență care se produce prin frecare, dar și aici există soluții tehnice de îmbunătățire a pierderilor. Există pierderi în câmpurile electromagnetice pe care putem pe viitor să le reducem. Și cred că și aici trebuie să acționăm. există un lanț de conversie prea lung. Dacă folosim gazul metan pentru producerea energiei electrice, ă, cred că lanțul de eficientizare este prea lung, lanțul de conversie energetică este prea lung. Despre asta se vorbește prea puțin, cred pentru că aici se produc în acest lanț foarte lung pierderi foarte mari și trebuie, dacă ne gândim la eficientizarea utilizării energiei, um, am putea să îmbunătățim lucrurile. Deci nu atât să punem accentul pe consum, ci pe um, îmbunătățirea tipului de consum, a utilizării. Mulțumim! Domnul Jato. Président, et euh, je voudrais féliciter le... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru activitatea desfășurată de către raportorul nostru. Îl vom susține. Cred că e foarte bine că discutăm despre acest domeniu într-un context al crizei economice cu care se confruntă Europa, pentru că acum putem să stimulăm activitatea întreprinderilor mici și mijlocii pentru ca ele să creeze locuri de muncă în legătură cu eforturile de reducere a pierderilor energetice. Pentru că uh, dacă va crește uh, costul barilului de petrol, atunci uh, venim în întâmpinarea consumatorului oferindu-i și alte surse de energie. Altfel, uh, criza energetică va complica și mai mult criza economică trebuie să stabilim un plan de acțiune până la finele acestui an pentru uh, o abordare um, mai concretă a demersurilor de economisire a energiei, stabilind criterii calitative și cantitative. Vorbim despre obiective care uh, pot deveni la un moment dat obligatorii. Ieri am vorbit despre conductele de gaze, de petrol, fie că este vorba de Nabucco, fie de alte tipuri de uh, conducte. Dar uh, noi uh, putem, prin economisire, să ajungem la economii care să reprezinte 15 conducte Nabucco ca echivalent. Deci, un fel de bulevard de eficiență energetică. Iar în ce privește raportul, există o serie întreagă de obiective care sunt propuse, renovarea ă, clădirilor astfel încât să sporească eficiența energetică. Evident că este deja un domeniu cunoscut, dar trebuie să vedem și care va fi ritmul de termoizolare, care va fi calitatea acestei activități. Cred că putem fi mult mai ambițioși în acest domeniu. Într-adevăr, nivelul de uh, sporire a eficienței energetice în gospodării în felul acesta poate fi foarte important. Noi credem că este posibil să solicităm statelor membre să stabilească în fiecare țară un fond care să contribuie la eficientizarea folosirii surselor energetice. Noi am discutat despre asta și când am vorbit despre o directivă privind impozitele um, privind uh, utilizarea energetică sau când vorbim despre um, cotele uh, de impozitare um, a celor care produc gaze cu efect de seră. Uh, trebuie să vedem din acest punct de vedere dacă este cazul să se mai acorde subvenții pentru uh, utilizarea energiei fosile. Trebuie să avem din acest punct de vedere o viziune coerentă. Dacă ne stabilim obiective ambițioase care să determine o atitudine de economisire a energiei, toată lumea va avea de câștigat. Acest lucru se poate face în statele membre. Avem o responsabilitate să discutăm despre asta, mai ales având în vedere precaritatea actuală a resurselor fosile de energie. Mulțumesc, doamna Carvalho. Thank you very much, uh, Cher. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Benson pentru raportul excelent și pentru faptul că a încercat să găsească un um, echilibru între restricțiile financiare și combaterea schimbărilor climatice, trebuie să găsim uh, stimulente pentru eficientizarea energetică, o posibilitate pe care aș uh, dori să o propun în calitate de amendament și am discutat-o deja cu raportorul, este de a introduce ideea de condiționalitate în proiectele cu finanțare europeană. Așadar, un proiect ar urma să fie finanțat doar dacă îndeplinește anumite standarde cheie în ceea ce privește eficiența energetică. Nu, <clears throat> nu trebuie precizat ce tip de energie regenerabilă uh, uh, pentru că aceasta n-ar avea niciun sens uh, dacă consumul nu s-ar reduce prin uh, eficientizare. În acest sens, trebuie să susținem și autoritățile locale și în Uniunea Europeană există o rețea de agenții care au fost create, a cărui rol este foarte important așa numitele agenții energetice regionale. Și acest aspect ar trebui menționat în raport. Nu trebuie însă să uităm nici rolul sectorului industrial <clears throat> și a dezvoltărilor tehnologice. În opinia mea, sector, industria energofagă ar trebui să se implice mai mult în găsirea de soluții de eficientizare. Asta le-ar ajuta, ar ajuta aceste sectoare industriale să devină și mai competitive pe viitor, ținând cont și de restricțiile de tip ecologic. De aceea trebuie să punem un accent mai mare pe economisirea de energie uh, în special în industria energofagă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Țicău! Mulțumesc, domnule președinte! Vreau și eu să-l felicit pe domnul raportor pentru munca depusă. Vom face câteva amendamente. Vreau să menționez, să încep prin a sublinia faptul că eu consider că eficiența energetică trebuie să fie una dintre primele priorități ale Uniunii Europene pe următorii ani și sper ca eficiența energetică să se regăsească atât pe agenda Consiliului European, cât și la nivelul Comisiei, a Parlamentului și a Consiliului Uniunii Europene în perioada care vine. În ceea ce privește Sărăcia energetică, așa cum au spus uh, și alți uh, colegi, uh, din păcate, datorită crizei economice, a crescut rata șomajului, au scăzut veniturile, au crescut anumite costuri și de aceea un număr tot mai mare de, de gospodării europene sunt expuse riscului sărăciei energetice. De aceea cred că raportul ar trebui să conțină prevederi foarte clare în acest uh, domeniu. Au mai menționat câțiva colegi de mei uh, elemente legate de finanțare. Așa cum am cerut uh, și în raportul pentru eficiența energetică a clădirilor, cred că este absolut necesar să utilizăm revizuirea la mijloc de termen a regulamentului privind utilizarea Fondului European de Dezvoltare Regională, revizuire care trebuie să aibă loc la sfârșitul acestui an, astfel încât programele, proiectele de eficiență energetică, inclusiv în domeniul clădirilor și a locuințelor, să capete, să obțină o pondere mai mare în uh, ERDF. Uh, noi am cerut uh, la momentul respectiv creșterea cotei, în prezent este de 4%, dar cred că am putea fructifica uh, oportunitatea atât a revizuirii la mijloc de termen a uh, Fondului European de Dezvoltare Regională, dar și viitoarea perspectivă financiară, pentru a avea o cotă mai mare din fondurile europene pentru eficiența energetică a clădirilor și în special a locuințelor. S-a vorbit aici și de eficiența energetică în domeniul transportului. Este adevărat și aici o recomandare ar fi să finanțăm mai mult investițiile în cercetare în domeniul ICT, care să poată crește eficiența energetică a transportului. Și există soluții, există sisteme de transport inteligent, avem proiectul Galileo, deci sunt o sumedenie de aplicații care sunt generate de utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor pentru eficientizarea transportului. Aș menționa aici necesitatea de a integra mașinile electrice sau vehiculele electrice, pentru că putem discuta și de biciclete, deci vehiculele electrice, în așa numitul smart grid, în rețeaua uh, energetică europeană, dar inteligentă. Utilizarea energiilor regenerabile, sper că domnul raportor mă ascultă, Uh, utilizarea energiilor regenerabile uh, au, uh, are un foarte mare potențial. Avem în momentul de față o problemă prin faptul că în Spania, de exemplu, s-au investit 5 miliarde de euro anual și din, în, uh, în energii regenerabile și astăzi sunt în situația de a închide anumite ferme uh, eoliene tocmai pentru că gridul nu este pregătit să absoarbă energia produsă, dar dacă dezvoltăm infrastructura de alimentare cu energie uh, a vehiculelor electrice, o infrastructură descentralizată, putem practic integra vehicule electrice în, uh, într-un uh, grid inteligent energetic. Închei uh, uh, menționând uh, faptul că în domeniul eficienței energetice pentru clădiri, cred că acest lucru nu a fost încă suficient exploatat. Așteptăm mai un raport și din partea Comisiei Europene, dar, repet, trebuie să acordăm finanțările necesare. Mulțumesc. Colegă Hökmark. Domnul Hökmark. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că e de la sine înțeles faptul că eficiența energetică este absolut necesară pentru a ne face mai puțin dependenți, a diversifica sursele de aprovizionare. O o reflexie din partea mea. Cred că acest lucru ar trebui subliniat în raport și aș dori să mulțumesc în acest sens raportorului. Atunci când uh, introducem măsuri publice, trebuie să ținem cont de faptul că pentru cetățeni sau pentru firme există un stimulant puternic de a fi mai econom, și anume prețul. Dar trebuie să punem accentul și pe acele domenii unde cetățenii sau uh, firmele individuale nu pot influența modul în care se consumă energia. Și aici mă refer la structurile publice de diferite tipuri, ca de pildă încălzirea centrală, sau infrastructura în trafic trebuie să constituie punctul central. Vorbim de obiective obligatorii sau ținte obligatorii. Eu cred că este mai ușor să utilizăm măsuri obligatorii atunci când ne gândim cum anume să construim sistemele de trafic pe viitor pentru a îmbunătăți consumul de energie. Voi sublinia această abordare în amendamentele mele, dar vreau să mai adaug că noi trebuie să ne concentrăm asupra celor aspecte unde individul nu poate să influențeze consumul său de energie. Mulțumesc, domnul Brezina. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor. Consider că sugestiile sale sunt foarte pozitive, cu excepția uneia, și anume obiectivele obligatorii. Eu cred că este prematur să stabilim astfel de obiective obligatorii. Sigur, pe măsură ce vom folosi energia mai eficient, vom, o vom duce mai bine. ar, ar duce și la o siguranță energetică mai bună, ar fi un avantaj pentru întreaga societate, pentru întreaga Europa. Dar ar mai fi ceva. Noi spunem că poate facem o confuzie. Prin creșterea eficienței energetice putem atinge rezultate în anumite Uh, domenii, dar așa cum vorbea și colegul Gerec despre legile fizicii, eu cred că dacă cei care se pricep la aceste aspecte ar discuta aceste lucruri, ne-ar rămâne nouă mai puțin de făcut. Mai există însă și uh, aspecte economice prin eficientizare se știe că nu am putut reduce niciodată consumul total. Este important să se menționeze și acest lucru. Dacă interzicem, de exemplu, dacă uh, interzicem utilizarea becurilor de 100 de uh, vați, asta nu duce la o scădere a consumului total, pentru că se vor folosi mai multe becuri în același timp. Așa funcționează lucrurile. Eu sprijin sugestiile raportorului nostru, cu excepția obiectivelor obligatorii. Eu sunt pentru promovarea eficienței energetice, dar n-ar trebui să ne mințim singuri că astfel am ajunge la niște economisiri substanțiale. Doamna Gutierrez. Muchas gracias. A mí hay dos temas que me preocupan. Uno que... Mulțumesc. Mulțumesc. Sunt două lucruri care mă preocupă. Pe de o parte, faptul că raportul, raportorul a încercat să rămână realist, dar există mai multe aspecte legate de politica energetică. În primul rând, faptul că aceasta este contradictorie. Discutăm fiecare dimineață despre criza economică și constatăm apoi că în ceea ce privește eficiența energetică nu s-a întâmplat nimic. În Spania avem 5 milioane de șomeri. Numai, numai un procent dintre aceștia și-ar permite să își cumpere o mașină nouă, nici de cum să-și renoveze locuința prețurile uh, din Spania de asemenea. De ce nu avem și alte posibilități? Energiile regenerabile, pe de altă parte, sunt foarte scumpe. Vorbim deseori despre dreptate, echitate, combaterea sărăciei, dar tocmai uh, persoanele mai sărace trebuie să suporte o povară prea mare. La fel și autoritățile locale. Vedem așadar că rețelele energetice sunt în așa fel încât în, din sudul Spaniei ajungem să uh, Uh, furnizăm energie pentru Barcelona. Vorbim azi ceva și mâine facem altceva. Mama e Trebuie, de asemenea, să analizăm clar care sunt deciziile pe care le luăm, cât costă să le implementăm și cine le implementează. Pentru că noi suntem, în definitiv, aristocrații Uniunii, dar mai există și Comitetul Regiunilor, sunt primarii care trebuie să pună în aplicare tot ceea ce decidem noi. Așadar, suntem foarte contradictorii. Trebuie însă să-l sprijin pe raportor pentru că încă o dată, repet, avem 5 milioane de șomeri în Spania. Și pentru ei trebuie să facem ceea ce e bine. Dacă prețurile cresc, ei plătesc nota de plată. Companiile din Uniunea Europeană sunt inovatoare. Vrem inovație în toate domeniile. Însă inovația se dezvoltă mai repede decât administrația care trebuie să le utilizeze. Astfel se limitează inovarea. Și apoi, un aspect central, clădirile istorice. Acestea sunt până la urmă cele mai bune pentru conservarea energiei. Însă ce se face aici? În ceea ce privește directiva pentru eficiența clădirilor, au fost complet trecute cu vederea. De aceea aș sugera un proiect pilot pentru a vedea ce se întâmplă în cazul acestora. În Austria se fac lucruri absolut lăudabile în acest sens. Încă o dată, trebuie să fim coerenți în politica noastră și, din păcate, nu uh, încercăm să depășim aceste diferențe. Uh, vreau să vă asigur că vom, uh, vom face totul, doamnă colegă, <laughs> în acest sens. Doamna Herzog. Thanks, uh, thanks, uh, Chairman. I'd like to congratulate Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe raportor. Sincer, nu aș fi luat cuvântul dacă s-ar fi spus înaintea mea lucrul pe care eu îl consider cel mai important și care lipsește. Și anume că eficiența energetică este o problemă umană. Oamenii vor alege această variantă dacă vor ști despre ce e vorba și dacă vor ști cum să facă acest lucru. Suntem încă insuficient informați în acest domeniu. Gândiți-vă la casele de la țară. Mă întreb câți oameni știu cum să își eficientizeze locuințele și câte uh, femei casnice uh, sunt capabile să verifice dacă oamenii au făcut ce trebuie ca să-i eficientizeze locuința din punct de vedere energetic. Deci, fără îndoială, trebuie să facem, să luăm măsuri la nivelul producției, dar trebuie să educăm și consumatorul. De aceea voi depune câteva amendamente în acest sens, pentru că trebuie să mergem la nivelurile de jos, la cei care construiesc case, la electricienii care se ocupă de instalația electrică, deci trebuie să avem o abordare de jos în sus în acest caz. Sau cel puțin și o astfel de abordare, pentru că oamenii care construiesc case, care verifică proiectele, trebuie să știe uh, care sunt regulile de eficiență energetică. Și cred că aceste amendamente pe care le voi depune vor aduce o valoare adăugată. Mulțumesc! În felul acesta am dat cuvântul tuturor colegilor care au dorit să intervină. Iar acum o intervenție din partea Comisiei și după aceea din nou raportorul pentru a putea trece și la următorul punct de pe ordinea de zi. Deci, acum o intervenție din partea Comisiei. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Benson. Le mulțumesc tuturor uh, deputaților care au intervenit. Din punctul de vedere al Comisiei, această dezbatere este foarte interesantă. Ne bucurăm că am avut ocazia să vă ascultăm opiniile. Partea foarte încurajatoare este că toată lumea a subliniat că eficiența energetică este importantă și că noul plan pe care trebuie să-l pregătească Comisia în privința eficienței energetice este un document foarte important. Domnul Benson a introdus în proiectul de raport mai multe elemente foarte valoroase. Nu pot decât să vă asigur că noi, cei de la Comisie, vom studia în detaliu toate aceste inițiative conturate în proiectul de raport un prim pas spre definirea liniei politice viitoare în domeniul eficienței energetică o reprezintă pregătirea strategiei energetice 2020. Este pentru prima dată, după cunoștința mea, când uh, politicile Uniunii Europene încep de la studiul și analiza cererii și consumului de energie. Pregătim astfel terenul pentru documentele de politică care vor fi elaborate ulterior. Nu vreau să intru în prea multe detalii în legătură cu toate subiectele discutate azi aici, pentru că ele sunt încă în dezbatere în comisia dumneavoastră până la finalizarea raportului. Dar în legătură cu un element vreau să mă pronunț. E important uh, să se menționeze și eforturile depuse de comisie până acum. S-a făcut apel pentru uh, evizuirea cadrului existent. Avem un raport, de adevărat, din 2006 și pe baza acestuia am analizat portofoliul politic actual. Este foarte important să se continue eforturile în acest sens și, de asemenea, trebuie să finalizăm o analiză profundă a cadrului politic din 2006 lucru care va reprezenta pentru noi un punct de plecare pentru inițiativele următoare. Comisia dorește să vă asigure că inițiativele politice existente și uh, legislația existentă sunt luate în serios și implementate în mod corect de toate statele membre. Comisia dorește să se asigure că aceasta este situația. Sunt importante planurile naționale de eficiență energetică. Importanța acestora trebuie să fie subliniată în acest context. Domnule președinte, mă opresc aici. Comisia vă stă la dispoziție, așteaptă cu nerăbdare să contribuie la această dezbatere și așteaptă cu interes raportul dumneavoastră. Mulțumesc! O trimitere în legătură cu dezbaterile care urmează. Nu am înțeles ceva foarte precis, spune președintele. Bazele pentru consultările următoare uh, documentele, cercetările care au fost efectuate la nivelul anului 2006 vor constitui o bază sau au continuat să fie actualizate? Pentru că nu pot să-mi imaginez că starea de fapt la nivelul anului 2006 ar trebui să fie cea care să constituie o bază. Dar îi dau cuvântul acum colegului Benson. Nu va răspunde la toate întrebările, evident. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru uh, comentarii. Le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor deputaților care s-au pronunțat. Am avut această discuție referitoare la sărăcia energetică, am vorbit despre educație, despre transporturi și despre obiectivul de renovare a clădirilor existente. Toate aceste subiecte sunt uh, interesante. După cum am spus, uh, Clădirile existente consumă foarte multă energie și directiva privitoare la clădiri nu este suficientă. Ea se referă doar la clădirile noi, nou construite și uh, cred că trebuie să facem ceva în acest sens pentru a le include și pe cele vechi. Se vor lua, bineînțeles, uh, noi inițiative, având în vedere noile probleme economice uh, care au apărut și, uh, după cum am menționat la începutul acestei dezbateri, sunt uh, foarte mulți actori interesați, foarte multe părți interesate și aștept cu interes să văd uh, cum vor decurge negocierile și ce amendamente mi se vor prezenta. Până la urmă, trebuie să nu uităm că în domeniul eficienței energetice, companiile europene trebuie să inoveze și uh, IMM-urile vor avea mai mult de lucru. Trebuie să adauge o valoare în plus, o valoare sporită produselor europene. Modul cel mai eficient de a economisi bani este să recurgem la eficiența energetică. Bineînțeles, au fost câteva comentarii referitoare la finanțare și la găsirea de noi surse de finanțare pentru rezolvarea acestei probleme. După cum am mai spus, sunt multe părți interesate și sper că vom găsi un consens în privința acestui raport pentru a uh, transmite Comisiei o părere, o poziție clară a Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. 5 octombrie va fi deadline-ul pentru predarea amendamentelor și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 15. O politică industrială adaptată erei globalizării. Raportor este colegul Lange, căruia îi dau cuvântul, după aceea va avea loc o dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, titlul ne sugerează deja politica industrială într-o eră a globalizării și dacă ne uităm cum acționează competitorii uh, în această era a globalizării, devine evident că trebuie să ne preocupe politica industrială. Statele Unite au un program de uh, inovație în domeniul tehnic la nivel de miliarde de dolari și în China există un interes pentru inovarea în domeniul high-tech. China, de asemenea, desfășoară o politică expertă expansionistă în domeniul materiilor prime, de asemenea, dezvoltarea industriei în Japonia este stimulată. Dacă avem în vedere toate aceste demersuri, nu ne putem permite să continuăm să nu facem eforturi în favoarea politicii industriale din Europa, așa cum uh, am procedat în anii trecuți. Este nevoie de o consolidare a bazei noastre industriale. În plus, trebuie să ținem seama și de provocările pe care criza globală la nivel climatic uh, le creează. Aceste două preocupări și îmbinarea lor este decisivă pentru o nouă politică industrială în Europa. Săptămâna trecute am avut discuții cu numeroși colegi am avut și un seminar foarte interesant al grupului nostru politic în acest domeniu. Am primit în felul acesta multe sugestii care se regăsesc în proiectul de raport pe care vi-l supun atenției. Dar este limpede, stimate colege și stimați colegi, că dacă noi vrem să creăm industrie europene o șansă pe plan global, aceasta trebuie să fie o politică integrată. Pe de o parte, ă, ar trebui să existe demersuri de integrare la nivelul comisiei, pentru că eu câteodată am impresia că demersurile nu sunt deloc convergente, că există mai degrabă organizări și proiecte divergente. Deci, dacă vrem să creăm industriei noastre o bază comună, trebuie să existe eforturi convergente la nivelul Comisiei. De aceea propun să existe un grup de experți, un task force la nivelul Comisiei pentru a organiza lucrurile mai bine. Pe de altă parte, evident că trebuie să existe o bună colaborare între Comisie și statele membre, tocmai în condițiile de criză. S-a dovedit că Uh, un stat membru poate își organizează demersurile în acest domeniu cu totul altfel decât statul vecin. E bine, noi ar trebui să creăm o coerență, o consistență a politicii industriale la nivelul Uniunii Europene. Dacă nu vom reuși să insistăm pe aceste elemente integratoare, cred că vom înregistra un eșec. Ce putem face, stimate colegi și stimați colegi? aș propune să ne concentrăm pe o linie de acțiune orizontală și să ținem seama și de aspectele regionale și sectoriale. Pentru că, sigur, nu vom putea ajunge uh, la o politică industrială mai bună neapărat printr-o atitudine intervenționistă, dar s-a dovedit de asemenea că piața nu poate să rezolve toate problemele. Deci trebuie să dezvoltăm o politică inteligentă, orizontală. În propunerea mea de proiect am încercat să creez trei blocuri centrale Udată, blocul central, politică inovativă. Sunt convins că dotarea materială și concentrarea pe transferul de tehnologie trebuie să fie consolidate pentru a stimula inovarea în sectorul industrial. Trebuie să existe o legătură între o abordare digitală a Europei și politicile noastre industriale. Asta înseamnă și că trebuie să punem la dispoziție resurse, bani pentru a stimula sectorul inovator, inclusiv acolo unde există în clipa de față încă riscuri destul de mari. Un al doilea bloc important, resursele pentru acțiune industrială. Este vorba în primul rând de resursele materiale și în legătură cu materiile prime avem probleme. Pe de o parte, sigur că trebuie prin acorduri internaționale corespunzătoare să creăm o garanție de aprovizionare cu resurse, cu materii prime. Dar trebuie să avem și biosisteme, trebuie să știm ce, unde găsim. Și pentru a utiliza materia primă mai eficient decât până acum. Deci trebuie să avem din acest punct de vedere un circuit al materiilor prime care să fie mai înțelept. De asemenea, trebuie să ne gândim la exporturi. Câteodată avem chiar exporturi ilegale. Cine comercializează materiile prime. Ar trebui să ne concentrăm pe o analiză și în acest sens, pentru că de multe ori, în ce privește uh, minereul de fier, avem doar două, trei ofertanți Uh, pe piață care stăpânesc 75% din piață, ca atare ei exercită o presiune asupra industriei care consumă minereu de fier. Deci, garantarea accesului la resurse trebuie să ne preocupe, dar și utilizarea eficientă a resurselor care să promită o eficacitate a industriei respective. Și din acest punct de vedere trebuie să ne vedem, să vedem legislația oferă instrumentarul adecvat pentru bună gospodărirea resurselor sau nu. Și un alt grup, calificarea forței de muncă. Încă de pe acum, în anumite domenii, avem probleme. Este dificil să obții o forță de muncă calificată în anumite domenii și întrebarea este aducem forță de muncă din străinătate? Trebuie, de fapt, să încercăm să-i ajutăm pe oamenii care trăiesc în Europa și doresc să lucreze în Europa, să beneficieze de o calificare profesională adecvată pentru ca ei să servească economia europeană. Trebuie să facem mai mult decât până acum în acest domeniu. Ultimul bloc cultura industrială. Dacă până acum politica industrială din Uniunea Europeană nu am configurat-o ă, exact ajustată pe necesități, atunci trebuie să ne întrebăm care sunt de fapt interesele noastre. Trebuie să identificăm care sunt piețele care au o funcție de uh, pionierat. Trebuie să vedem cum putem să le alimentăm pentru că, uh, de fapt, 70% din PIB este stimulat de achizițiile publice. Atunci trebuie să încercăm să oferim produse inovative care pot să facă față competiției globale, să le stimulăm pentru ca ele la rândul lor să creeze stimul pentru piețe. Dar trebuie să existe și o restructurare care să fie urmărită cu mai mare atenție, nu atunci când copilul a căzut în fântână să încerci să-l salvezi și să încerci să previi un accident de acest tip. Deci trebuie să creăm din acest punct de vedere perspective întreprinderilor, astfel încât ele să aibă o activitate încurunată de succes pe piață. Cred că aici este nevoie de o nouă cultură industrială și ne întrebăm și care trebuie să fie subvențiile pe care statele le acordă industriei din acest punct de vedere. Eu cred că trebuie să existe o transparență în acest domeniu pentru ca aceste subvenții sau stimulente din partea statului să stimuleze acele ramuri ale industriei care se bazează pe inovație tehnologică și care să uh, promită succesul în competiția globală. Bineînțeles că nu trebuie să ne uh, facem concurență reciproc în interiorul Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, instrumente de acest gen trebuie să fie folosite cu precauție. Dacă ne gândim la uh, sfera regională din Europa, toate cercetările demonstrează că deciziile de investiție în industrie depind de modul în care se produc diversele ancorări pe plan uh, regional. Cum se creează aceste rețele în domeniul inovației industriale, astfel încât locurile de muncă să poată fi păstrate în Europa? Eu aș spune că aceste rețele regionale um, bazate pe interese regionale sau pe metropol, metropole să fie sprijinite. Și pe lângă această abordare orizontală, propun ca pentru diversele sectoare care sunt deosebit de importante pentru industria europeană să se stimuleze și inițiativele sectoriale. De pildă pentru industria autovehiculelor, pentru a stimula procesul novator, dar și pentru a garanta mobilitatea. Dar există și alte sectoare, ca de pildă uh, legate de energia regenerabilă. Este un sector relevant pentru industria europeană care se află în fața unor provocări de uh, ultimă oră în ce privește restructurarea uh, ramurilor industriale. China investește foarte mult în acest domeniu în clipa de față. Nu știu dacă se întâmplă chiar în condiții de fair play în ce privește competiția globală. Tocmai de aceea eu cred că și aici trebuie să avem o abordare sectorială. Și eu sunt optimist în ce privește dorința noastră comună de a elabora și împrospăta politicile noastre industriale pentru ca ele să aducă o plus valoare inclusiv pentru crearea locurilor de muncă în Europa. Pe 13 octombrie vom primi o comunicare din partea Comisiei și vom putea probabil să integrăm sugestiile care provin de acolo în raportul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes punctele de vedere ale colegilor și colegilor noștri. Mulțumesc chiar acum colegul Ceaci Marcachis, primul care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, înainte de toate doresc să-l felicit pe domnul Lange care ne-a prezentat anterior și un document de lucru, iar în comparație cu documentul de lucru, acest proiect de raport este mai moderat, cu mai puține tentații intervenționiste, mai echilibrat. Uh, mă bucur că acordați o atenție mai mare materiilor prime, dar și IMM-urilor și activităților sectoriale, pentru că Acum, mi se pare că uh, acest document este semnificativ îmbunătățit și mă bucur în continuare că insistați pe un echilibru într-o, între cercetare, inovare pe de o parte și competitivitate pe de altă parte. Dumneavoastră cereți o definire a uh, demersurilor inovative. Eu cred că ar trebui să înțelegem uh, tot ceea ce uh, poate dintr-o idee să ducă la un profit. Noi investim în știință, dar în același timp din știință putem scoate bani după aceea, sub forma unui produs, sub forma unui serviciu. În principiu, trebuie să ne punem întrebarea cum putem crea stimulente pentru asemenea atitudine inovatoare. Există multe programe cadru în Europa, dar de multe ori lucrurile sunt foarte simple. Există state europene care stimulează electromobilitatea pentru că în felul acesta uh, uh, poți, uh, parca mai ușor un automobil. De asemenea, există uh, trasee care circulă autobuzele care au combustie uh, electrică și uh, care uh, poluează mai puțin. În ce privește um, raportul la made in, la proveniența unui produs. Cred că trebuie pe plan european trebuie să ne gândim cât din volumul producției de care beneficiem mai uh, este realizat în Europa. Tocmai de aceea cred că trebuie să introducem uh, această idee de made in. Italienii sunt favorabili, țările nordice sunt mai puțin favorabile introducerii acestei uh, etichete de proveniență, dar într-un fel trebuie să conștientizăm uh, și proveniența produsului. Dumneavoastră v-ați referit mult la China și eu cred că noi ar trebui să încheiem un parteneriat cu China, să nu ne amăgim în timp ce piețele noastre eh, mai degrabă sunt dincolo de Oceanul Atlantic, cred că mai degrabă eh, există o prăpastie între noi și China. Pe de o parte, asta este bine, pentru că am eh, reușit, de fapt, să folosim dezvoltarea Chinei și în Europa, rău, este că acum chinezii cer să facem un transfer de know-how înspre ei. Eu cred că trebuie de aceea să avem un acord care să protejeze brevetele noastre Um, față de China, pentru că ei în clipa de față uh, au o atitudine mai degrabă agresivă față de industria europeană, din acest punct de vedere neexistând protecția dreptului de autor uh, convenită cu ei. Noi trebuie să, să înțelegem că putem avea în China un partener social, un partener uh, cultural, poate că odată și odată vom avea chiar o zonă de liber schimb cu China. Aș dori să mă refer și la un alt aspect care uh, are o abordare globală. Uh, trebuie să vedem cum rezolvăm problema lipsei de uh, forță de muncă specializată cu o înaltă calificare de ingineri în diverse domenii. Se pare că există un studiu de acum un an și jumătate. În Germania, în următorul deceniu, vor fi 95 de mii de ingineri eh, necesari pe piața de muncă, dar care uh, nu vor putea fi găsiți Uh, în interiorul statului. Deci noi nu putem să rămânem competitivi pe plan global dacă nu vom face față acestui deficit de cadre cu înaltă calificare. Va trebui să adaptăm politica noastră de imigrare. Canadienii vorbesc de o selectare a forței de muncă din exterior. Cred că um, trebuie să ne gândim că industria noastră trăiește din uh, demersuri și um, tehnologie de ultimă oră, dar în același timp uh, trebuie să uh, comunicăm uh, această politică industrială și cetățenilor noștri. Mulțumesc, doamna Grostet. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca raportor din umbră de la PPE vreau să îl felicit pe domnul Lange, domnul raportor, pentru calitatea acestui raport. Dar vreau să-i spun în același timp că asupra câtorva puncte mă pot exprima mai în detaliu. În ceea ce privește politica internă a Uniunii Europene, domnul Lange ne-a vorbit despre problema ajutorului de stat acordat întreprinderilor. Aceasta este una dintre dificultățile cu care ne confruntăm, pentru că sunt reguli europene, dar care nu se aplică la nivel global. Și trăim într-o epoca globalizării trăim uh, într-o epocă a concurenței și întreprinderile noastre trebuie să facă față. Deci aceste ajutoare de stat trebuie să fie luate în calcul, dată fiind situația de concurență cu care se confruntă companiile europene. Vă voi da un exemplu. Airbus, care este considerat o reușită, însă acesta nu ar mai putea să dezvolte azi uh, pentru că regulile de concurență din ziua de azi sunt prea stricte, ceea ce ne arată că există o problemă foarte severă pe care trebuie să o rezolvăm. Dacă nu putem uh, crea noi campioni europeni uh, ai industriei, atunci greșim. În legătură cu finanțarea, raportorul a vorbit despre BEI, despre Banca Europeană de Investiții, trebuie să ne gândim și la fondurile proprii ale acestei bănci și cred că putem depune câteva amendamente în legătură cu acest subiect. Industria are nevoie de o viziune pe termen lung. S-a săturat de nesiguranțe. Iar astăzi nu facem decât să o obligăm să suporte aceste incertitudini permanent uh, luptăm împotriva mediului și uh, comisia ezită între minus 20% în, sau cu mai puțin 30% și tot așa. Iar investitorii nu mai știu ce planuri de viitor să-și facă, cum să investească. Această problemă este una foarte serioasă. Trebuie să uh, ne hotărâm odată ce poziție adoptăm și să nu ne mai răzgândim permanent. Trebuie să împiedicăm fragmentarea pieței prin standardizare și normalizare. Trebuie să ne păstrăm fabricile. Și vă dau un alt exemplu. Cunoașteți cu toții proiectul Galileo. 14 sateliți din 30 au fost uh, acordați, uh, atribuiți unei companii mici germane care a subcontractat Statelor Unite 14 sateliți. Acest lucru nu este acceptabil. Trebuie să evităm pe viitor aceste situații. Trebuie să fim informați în legătură cu calitatea produselor europene și aici ajungem la problema Made in Europe, care să asigure calitatea industriei noastre. Să vorbim și despre simplificarea sarcinii administrative pentru IMM-uri. Se vorbește de mult despre asta și ea este o realitate. Necesitatea aceasta este o re realitate. Trebuie să insistăm și asupra parteneriatelor public-private. Am vorbit uh, la raportul domnei Calvalo despre simplificarea programelor cadre, cadru pentru cercetare. Inovarea nu poate să se facă fără o bună pregătire și, așa cum au mai spus antevorbitorii mei, în sectorul aeronautic trebuie să recrutăm 12.000 de ingineri anual. La ora actuală, Europa nu pregătește decât 9.000 de astfel de ingineri anual. Avem deficit, deci trebuie să ajutăm acest sector, trebuie să ajutăm formarea de noi uh, ingineri în școlile și universitățile europene. În legătură cu proprietatea intelectuală s-au spus câteva lucruri, dar eu trebuie să spun că trebuie să vorbim și despre brevetul european, despre care se vorbește de ani de zile și nu s-a făcut nimic din uh, cauza problemelor de traducere și în probleme de limbă. Deci cred că trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți situația. Brevetul nu trebuie să protejeze tot. Haideți să vă dau un exemplu. Într-unul dintre statele membre, s-a descoperit uh, că există cauciucuri chinezești care imită perfect cauciucurile europene brevetate, însă, bineînțeles, calitatea este mult mai slabă și ele sunt periculoase. Trebuie să aplicăm procedurile de control, controlele la graniță în ziua de azi, Um, se ocupă de medicamente falsificate, de medicamente contrafăcute, de droguri, însă nu controlăm tot și astfel dăunăm mult industriei europene. Există, evident, uh, problema dimensiunii externe a acestei politici industriale și cred că ar trebui să-i dedicăm un capitol întreg care să includă problema accesului la piață. Am vorbit ieri despre principiul reciprocității care trebuie să se aplice pentru a evita dumpingul uh, social sau de mediu. În încheiere, insist uh, asupra etichetării produselor și asupra combaterii contrafacerii. Doamna Mustar, Muscardini are un raport foarte bun la Comisia INTA în legătură cu acest lucru și cred că ar trebui să ne inspirăm din acel raport. Raportorul a vorbit despre materiile prime. Avem o listă de 14, de 14 materii prime, o listă pregătită de Comisia Europeană. Uh, materii prime în care, la care ne așteptăm la o creștere de, 3, la, de 300% în următorii ani. Acolo trebuie să avem uh, tehnologii ecologice și este nevoie de o politică externă uh, solidă a Comisiei Europene care să protejeze resurse, sursele de materii prime. Raportorul a vorbit despre o abordare orizontală, dar a spus că trebuie să nu pierdem din vedere nici sectorul uh, deci ambele abordări, sectorială și orizontală, sunt la fel de bune. Prin urmare, voi rezuma ceea ce am spus în câteva amendamente care sper că vor aduce o plus valoare raportului, dar, încă o dată, trebuie să prezentăm comisie prin acest raport o strategie reală, industrială. Asta în comisia să pot elabora o strategie la rândul ei. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Kosnovski. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, sunt convins că dezbaterea și discuția noastră filozofică cu privire la politica industrială în această lume globalizată este foarte complicată. Este foarte dificil să găsim uh, miezul problemei și să evităm doar o filozofare fără temei. Eu pot susține raportul în, în sensul uh, măsurilor pe care le putem lua pentru a accelera ciclul de inovare. Trebuie așadar să susținem cercetarea în Europa și prin instrumente financiare. Astfel, ar trebui să ne gândim cum anume putem sprijini și sectorul nostru industrial prin mijloace financiare, pentru că acesta concurează la nivel mondial și este important să nu ne decim doar pentru un singur sector pe care să-l sprijinim. Ceea ce spunea antevorbitoarea mea este ceva consider că reprezintă una dintre cele mai importante probleme și unul dintre domeniile în care ajuta cel mai mult. Este vorba de formarea forței de muncă. Trebuie să ne sprijinim universitățile în acest sens. Noi trebuie să abordăm această chestiune de, din timp, pentru că știm că un specialist în domeniul aeronautic sau în domeniul energetic nu se face de azi pe mâine și nici în decurs de trei ani. E vorba de studii care sunt pe o perioadă mai îndelungată. Înseamnă așadar că trebuie să căutăm acele persoane care vor putea activa în aceste domenii. De aceea cred că noi, în Europa, nu trebuie să avem o abordare bazată pe procente. Ar trebui să căutăm persoanele adecvate care au capacitățile necesare pentru a profesa în aceste domenii. E sigur că concurența globală e acerbă și nu e vorba dacă avem sau nu obiective într-un sector, ci avem nevoie de produse bune, de calitate, care să fie inovatoare și care să ne ducă înainte, spre viitor. Eu am senzația că lipsește un aspect în acest raport și anume dacă noi, ca instituții europene, dar și autoritățile naționale. Dacă noi nu facem cumva viața prea dificilă companiilor din domeniul industrial, dacă nu creăm prea multă birocrație. S-a vorbit despre etichetare. Nu va duce oare acest lucru la costuri și mai mari pentru sectorul industrial? fiecare produs să coste puțin mai mult pentru că noi forțăm companiile să implementeze anumite lucruri. Eu cred că rolul nostru este acela nu doar să creăm reguli și prevederi, ci trebuie să ca pretențiile noastre să fie foarte conștiente de situația reală, să fim conștienți că uh, regulile pe care le uh, creăm pot duce la o povară administrativă. Noi vrem ca companiile noastre să aibă succes pe piața globală. Vă împărtășesc o experiență din Republica Cehă. E vorba de promovarea, susținerea tehnologiilor verzi Și trebuie să vă spun că Republica Cehă se confruntă astăzi cu o mare problemă. Nu am creat un cadru de reglementări corespunzător pentru subvențiile noastre, pentru energia solară. Astfel s-au creat niște costuri prea mari, ceea ce va putea duce la o relocalizare a anumitor companii. Așadar, intențiile au fost bune, dar rezultatul prost. De aceea trebuie să ne întrebăm cum anume putem crea condiții mai bune pentru companiile noastre. Eu cred că dezbaterea noastră este una foarte importantă și că ar trebui să tratăm intens acest subiect, pentru că e într-adevăr important pentru foarte multe sectoare, pentru întreaga economie europeană, de fapt. Pentru că industria este de bază atunci când uh, e vorba de succesul nostru. Nu e vorba de sectorul bancar, ci de industrie. Mulțumesc, spune președintele, domnul Butikofer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că raportul conține foarte multe sugestii bune și mulțumesc pentru eforturile depuse. Eu cred că la nivel de obiective și viziuni pentru o politică industrială europeană există un mare potențial de consens. Se constată oricum că în momentul de față se creează un fel de viziune verde, și aici nu mă refer la politica de partid, ci la o viziune mai amplă pentru economia europeană. Eu cred că acest lucru este esențial dacă vrem să păstrăm sectorul industrial în Europa. Însă, pe lângă aceste, această viziune și aceste obiective, Consider că trebuie să avem o înțelegere mai bună pentru politica industrială ca atare și o contribuție a noastră în acest sens ar fi să venim cu niște clarificări aici. Eu nu pledez în niciun caz pentru o abordare intervenționistă sau protecționistă în politica industrială și nu știu dacă am înțeles corect înainte în momentul în care doamna Crosteț spunea că o societate germană a vândut capacități de producție către o societate din uh, America. În, uh, eu cred că asta ar fi o abordare uh, problematică pentru politica noastră industrială. Eu cred că accentul ar trebui pus pe abordarea orizontală, care să ne permită o formulare clară a principiilor, fără să ne amestecăm în tot și în toate. Și în al treilea rând, e vorba de mijloace și instrumente. Și trebuie să recunoaștem că aici suntem slabi pentru că capacitățile de acțiune ale Uniunii Europene în acest sens sunt limitate. Și de aceea cred că nu prea are rost să punem pe hârtie o serie de acțiuni pe care nu le putem impune și pe care alții nu le-ar prelua dacă noi li le-am sugera. Eu trebuie să ne concentrăm asupra, cred că trebuie să ne concentrăm asupra celor aspecte pe care Uniunea Europeană le poate impune prin competențele de care dispune. Doar atunci nu facem uh, promisiuni în van. Mulțumesc. Domnule Weber. Oui, <clears throat> le rapport Raportul uh, colegului Bernd Lang este unul foarte dens și noi îl vom face și mai dens prin amendamentele noastre. Nu intru în detalii. M-am concentrat pe ce a spus domnul Lange în legătură cu necesitatea unei politici europene industriale integrate și despre necesitatea de a include o latură socială și de mediu în acordurile de liber schimb și în tratatele comerciale, un aspect foarte important. De asemenea, mă bucur că a insistat pe problema resurselor, o problemă destul de nouă în discursul nostru. Mă limitez doar la trei sau patru observații. pe care cred că uh, trebuie să le completăm prin amendamente. Sunt puncte pe care trebuie să le completăm prin amendamente. Nu cred că trebuie să lăsăm la o parte problema finanțării în acest raport. Nu putem să o facem. Acesta este tocmai criteriul credibilității. Un, nu, nu mai știu ce filozof, poate Machiavelli spunea că um, onoarea războiului este banul, de fapt dar ea este și la baza, el se află și la baza dezvoltării industriale. După cum ați văzut, Consiliul European susține reducerile bugetului european până în 2013. Deci nu prin bugetul european vom obține fondurile necesare. Întâmplător, președintele Comisiei, domnul Barroso, în discursul său privind starea Uniunii, a recunoscut uh, sursele și faptul că Europa are obligația de a lansa euroobligațiuni pentru a finanța programele de infrastructură și de investiții și s-a referit și la taxa asupra taxele pe uh, tranzacțiile financiare. Nu e vorba de uh, discursuri de stânga. Tocmai președintele Uniunii Europene, Comisiei Europene a vorbit despre acest lucru. El a vorbit despre capacitatea de îndatorare și dacă noi dorim să luăm în serios raportul domnului Lange, atunci trebuie să ne ocupăm și de aspectul finanțare, pentru că altfel vom avea, ca în cazul strategiei de la Lisabona, o listă de bune intenții care nu sunt aplicate și nu sunt realizate niciodată. După cum știți, statele membre sunt întotdeauna angajate într-un concurs de MIS, toți vor să fie primii uh, care fac reduceri bugetare, care uh, fac progrese economice tot mai importante și așa mai departe. Deci nu trebuie să ne facem iluzii. Dacă vrem ca acest raport să fie fiabil și uh, să fie credibil, trebuie să ne ocupăm foarte serios de aspectul finanțare. Dar considerăm că această problemă nu trebuie să ne preocupe pe noi în această comisie, atunci uh, vă asigur că realizările de pe urma acestui raport nu vor fi uh, foarte mari. Un punct pozitiv al acestui raport privește coordonarea politicilor industriale ale statelor membre. Raportorul s-a referit la o politică industrială integrată. Trebuie să evităm suprapunerile în Europa. Dacă Germania, Italia și Franța s-ar fi asociat pentru a produce un singur autovehicul hibrid și ecologic, acesta ar fi fost deja pe piață până acum trebuie să facem în privința industriilor viitorului ceea ce s-a realizat în aeronautică. Nu să concurăm unii cu alții, ci să promovăm cooperarea. Pentru că atunci când avem puține mijloace, ele nu trebuie să fie dispersate, ci din contră folosite um, în, deodată. Succesul politicii industriale europene Depinde de asemenea și de o politică monetară adecvată și de o politică a concurenței mai puțin dogmatică decât cea practicată acum de uh, DG Competition și de Comisia Europeană. Dacă revenim la un euro supraevaluat, care, este, care se uh, confruntă cu un yuan subevaluat, și cu un dolar mai uh, slab, atunci toate eforturile noastre vor fi uh, năruite de această concurență monetară neloială. Statele Unite, Japonia și China au o politică monetară, o politică de schimb și așa și Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică monetară de schimb, să nu rămână singurul uh, um, actor de pe această, din această lume care nu o are. Dacă se decide că politica industrială este o prioritate și trebuie să se decide acest lucru, pentru că și acest lucru ar trebui totuși menționat în raport, trebuie să precizăm că bazele industriei europene sunt amenințate. Facem regrese pe plan industrial, cu excepția cazului Germaniei, care e o adevărată excepție în Europa. Așadar, industrializarea trebuie să reprezinte o prioritate europeană, ceea ce înseamnă că politica voluntaristă pentru um, promovarea creierii de campioni industriali uh, naționali trebuie să fie și ea susținută. Trebuie să facem din campionii europeni campioni mondiali. Pentru că nu putem, nu putem să creăm campioni mondiali fără să creăm mai întâi campioni europeni. Ultimul punct, în legătură cu concurența neloială. În uh, intervenția sa, domnul Lange s-a referit la tehnologiile verzi și viitorul acestora. China a decis să fie primul producător din lume în acest sector. Și nu numai în acest sector, în toate sectoarele. China este pionier. Ei vor să fie primii în toate sectoarele și la momentul uh, Um, respectiv vor avea și mijloacele necesare. Planurile lor masive de investiții, um, planurile lor de redresare economică de 580 de miliarde de dolari, sunt, toate acești bani sunt investiți în industriile viitorului și în tehnologiile verzi. În acest domeniu, chinezii fac toate formele de dumping, fără excepție inclusiv dumping financiar, ceea ce înseamnă că băncile de stat acordă întreprinderilor publice de stat toate capitalele necesare cu rata dobânzii zero, le dau terenurile necesare și, evident, au devenit primii din lume în mm, energia fotovoltaică, energia eoliană și ne inundă piețele de produse ale acestor industrii. Ce e de făcut în aceste condiții? E vorba de uh, industrie ale viitorului care sunt subvenționate masiv prin toate mijloacele. Ce facem? Rămânem cu mâinile în buzunar, cu mâinile în sân sau aplicăm uh, cla clauzele de salvgardare, antidumping? Ce facem? Raportul trebuie să spună lucrurile uh, lucrurilor pe nume. Eu sunt împotriva protecționismului, dar trebuie să știm să ne protejăm. Americanii știu să o facă, la fel și japonezii, și nu mai vorbesc de chinezi, care uh, sunt uh, extrem, uh, care uh, susțin liberul schimb când vorbesc cu ceilalți, dar uh, în privința lor sunt extrem de protecționiști. Degeaba suntem noi exemplari, degeaba dăm un exemplu sperând ca toți uh, să facă la fel. Suntem naivi China este un capitalism um, bazat pe giganți naționali și care își bazează activitatea pe consum. 35% din uh, PIB reprezintă consumul în China, în restul sunt investiții. La noi cifrele sunt altele. În Europa, în jur de 65-75% reprezintă consum. avem și noi un drepturi în ceea ce privește ofertele publice de uh, uh, cumpărare. Și trebuie să facem ceva în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Că mai sunt cinci uh, colegi înscriși pe listă, apoi comisia și apoi raportorul. Uh, de aceea vă rog să fiți foarte, foarte succinți. Are cuvântul doamna von Bremt acum. Dank u, voorzitter. Ik hoop dat ik je goed verstaan heb, want ik probeer mijn Duits een beetje te verbeteren door... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să am o intervenție foarte concisă. Multe lucruri interesante s-au spus deja, sunt de acord cu toate, dar eh, vreau să eh, felicit pe raportor pentru un proiect foarte echilibrat. Dacă ne dorim o dezvoltare durabilă, în domeniul economiei, ecologiei, pe plan social, atunci acest lucru se poate crea prin dezvoltarea unei politici industriale corespunzătoare. Aș dori să mai spun că este important să se producă o schimbare în politica noastră industrială uh, iar ceea ce uh, vreau eu să spun este uh, legat de um, politica pentru uh, autovehicule și resursele energetice pe care le folosesc, de asemenea legat de economisirea materiilor prime. Trebuie să ne gândim și la costurile muncii. În, în prețul unui produs la noi doar 25% provin din costurile de muncă investită. Foarte mult este legat de costurile materiei prime. Iar în ce privește materiile prime, trebuie să dezvoltăm o concepție nouă astfel încât valorificarea resurselor proprii să fie la o eficiență maximă. Mulțumesc, domnule Hanun. Este Hannon, yes. Dați-mă, nu am uh, auzit prima dată numele meu. O intervenție foarte scurtă. Sunt mulțumit de direcția în care se înscriu dezbaterile și uh, sper să nu uh, există o poziție franceză uh, care să se radicalizeze în acest domeniu. Noi constatăm în clipa de față că Germania se simte mai bine decât Franța în clipa de față pentru că și-a orientat într-un fel politica industrială după repere mai strict mai pronunțat naționaliste. Deci, noi în Franța ă, ne gândim la ă, salarii, la aspecte de colectivitate. Eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe o politică industrială ă, care să ne ducă la succes. Noi uh, am acordat subvenții europene în uh, diverse domenii, fără să protejăm însă produsele industriale, fie că e vorba de autovehicule, fie de alte domenii. Deci eu spun da, finanțăm, subvenționăm, dar în contrapartidă aceste produse după aceea să servească piața europeană. Să nu fim uh, naivi, pentru că uh, trebuie să ne protejăm produsele. Americanii uh, își subvenționează industria, fac tot ce vor pentru a capta piețele, pentru a pătrunde pe piață, în timp ce europenii nu fac acest lucru. Ei preferă să-și instaleze întreprinderile în China, nu îi interesează să salveze locuri de muncă în Europa. Mulțumesc. Doamna Herzog. Thank you, Chairman. Uh, <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Sunt puțin dezavantajată stând așa de tare în extrema stângă vreau să spun că E foarte bine că încercăm să dezvoltăm o politică industrială, ținând seama de piața internă, ținând seama și de preocupările noastre legate de mediu, de aspectele sociale. Este o activitate de pionierat pe care domnul Lange o face cu raportul său și uh, uh, îl voi susține. Avem un obiectiv strategic în a dezvolta o industrie europeană. Până acum ne-am tot concentrat pe îmbunătățirea serviciilor în Europa, dar noi dacă ne dorim să salvăm și locurile de muncă în Europa în domeniul industrial, trebuie să ne revizuim din acest punct de vedere politică. Un subiect următor. Cred că politica industrială trebuie să fie o politică inteligentă și eficace, să facem eforturi în această direcție. Nu voi insista acum asupra acestui aspect. Doresc însă să mă refer la aspectele de cooperare. Am constatat că există poate cooperare între companii, între continente, dar uh, Eh, trebuie să existe o sinergie și între companiile mici și companiile mari. Avem asemenea exemple. Pentru mine este o întrebare dacă eh, peste 20 de ani eh, nu cumva Microsoft sau Google va deține și controlul asupra producției de autovehicule. Clipa de față, sectorul TIC uh, încă uh, este un departament mai degrabă restrâns, dar trebuie să avem o politică inteligentă în acest domeniu, să vedem și care este legătura între sectorul telecomunicațiilor și sectorul energetic. Există din acest punct de vedere deja uh, interacțiuni. Aș vrea să spun și că în Europa trebuie să facem investiții în acele sectoare ale industriei care protejează mediul înconjurător. O atitudine de acest tip nu se întâlnește în clipa de față în toate statele membre în ce privește autorizarea uh, Uh, anumitor întreprinderi. Cred că și acest criteriu trebuie să servească politicii noastre industriale pe viitor. Doamna Țică. Președinte, am să încerc să prezint pe scurt câteva idei fără a repeta ceea ce au spus colegii mei. Cred că o dezbatere privind uh, situația materiilor prime din Europa este una extrem de interesantă și de aceea mă bucur că vom avea un raport de inițiativă în acest domeniu. Cred că situația materiilor prime este strâns legată de politica industrială uh, europeană, uh, având în vedere că, pe de o parte, știm foarte bine că, de exemplu, consumul de energie este un indicator clar al bunului mers uh, al industriei. Atunci când industria funcționează la capacitate maximă, avem și un consum mare de energie. Acolo unde anumite industrie, anumite întreprinderi s-au închis, observăm uh, un consum mai mic de energie. De asemenea, în ceea ce privește schimbările climatice, uh, pentru a face față obiectivelor propuse, cred că este esențial să modernizăm instalațiile industriale. Numai în felul acesta, asigurând finanțarea necesară, poate chiar din veniturile obținute prin uh, schema ETS, vom putea moderniza întreprinderile europene, mă refer în special la cele din uh, partea de est a Uniunii Europene, astfel încât ele să devină uh, nu doar performante, dar și eficiente din punct de vedere energetic. Închei spunând că este de asemenea important ca în această dezbatere să implicăm sindicatele, pentru că Dezvoltarea unei politici industriale la nivel european este strâns legată de politica de ocupare la nivel european și de asemenea este necesar să implicăm și mediul academic, universitățile, pentru că trebuie să decidem împreună care vor fi viitoarele competențe de care vom avea nevoie. Vă mulțumesc! Bedanke, colegă Ghirec. Domnul Ghirec. Mulțumesc. Eu cred că fără protecționism de stat nu poate fi dezvoltată industria nici în statele naționale, nici pe plan european per total. Și nici nu putem satisface cerințele sociale. Vă dau un exemplu din Polonia. Lucrurile arată în felul următor. Iertați-mă, spune vorbitorul, vă rog să cronometrați corect. În Polonia a existat o deschidere înspre Europa, înspre lumea globală, fără să sprijinim industria poloneză. Și în felul acesta ă, nu a mai existat cooperare internațională care a funcționat. Până atunci industria poloneză a avut de suferit. străinii au cumpărat diverse întreprinderi din, Europa, din Polonia pentru ca după aceea să le închidă. Asta a avut un efect uh, devastator și asupra uh, PIB-ului, asupra bugetului polonez. Companiile, de fapt, și-au plătit impozitele în alte țări și nu în țara noastră. Un foarte bun exemplu îl constituie și firma Fiat. Fiat a cumpărat pe mai nimic fabrica de automobile din Tüche și Oficial se spune că Fiat uh, creează 4% din PIB în Polonia. De fapt, nu este adevărat. Noi nu avem decât cheltuieli uh, și uh, nici un fel de profit. Eu cred că trebuie să tratăm din acest punct de vedere și modul în care este impozitată activitatea industrială. Eu sunt favorabil unei atitudini mai protecționiste pentru a putea să încurajăm industria. Mulțumesc foarte mult din partea Comisiei acum, domnul Bergman. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. N-ar trebui să uităm că următoarea comunicare a Comisiei se referă la strategia europeană 2020. Face parte din uh, o serie de inițiative de rang înalt. Pe, uh, s-a amânat uh, termenul, dar obiectivul nu s-a schimbat. Obiectivul este de a susține o bază industrială puternică și competitivă. Nu trebuie să uităm că intenționăm să punem în mijlocul preocupărilor noastre competitivitatea europeană. Acest lucru este inclus în programul de lucru al Comisiei pentru următorii ani. Și dacă vorbim despre competitivitate, ne referim la costuri, la uh, prețuri și la inovație. În acest context trebuie clarificat, așa cum reiese și din proiectul de raport al domnului Lange, că nu există dezvoltare durabilă fără concurență și nu există concurent, competitivitate, cer scuze, fără inovație. Poate că raportul uh, tinde să sprijine um, caracterul dezvoltării durabil și mai puțin uh, competitivitatea, dar poate se va găsi în final un echilibru aș dori să menționez trei puncte pe care am dori să le subliniem în comunicarea noastră și pe care ne-am dori să le regăsim și în proiectul de raport. În primul rând, importanța de a gândi în lanțuri de plus valoare, în lanțuri de aprovizionare și nu să ne concentrăm doar pe sectoare izolate. Pentru că anumite lanțuri de aprovizionare au fost delocalizate și trebuie să nu uităm că toate sectoarele sunt importante. Nu trebuie să favorizăm un sector în favoarea altuia, spunând că promovăm energiile re- regenerabile și nu mai susținem energii, uh, industriile energofage. În al doilea rând, conceptul sectoarelor naționale izolate este un concept al trecutului. În momentul de față, companiile sunt internaționale și de aceea și gândirea noastră trebuie să fie internațională, trebuie să fie europeană. În al treilea rând, cred că s-a menționat deja că și alte politici comunitare au o componentă puternică industrială atunci când vorbim despre politica uh, în domeniul concurenței, în polit- politica în domeniul energetic sau uh, politicile în domeniul uh, climatic. Trebuie așadar să ameliorăm uh, cadrul de reglementări și în final, ceea ce mi se pare că lipsește puțin din raport, cred că uneori suntem prea timizi și nu ne aducem aminte de puterea Europei. Suntem o piață internă cu 500 de milioane de consumatori și 2 milioane de uh, companii. Trebuie să ne amintim acest lucru. Pe de altă parte, sigur, nu putem să lăsăm lucrurile la voi, în voia soartei, trebuie să facem pași spre dezvoltarea viitoare. Există în lume sectoare puternice care concurează cu industria noastră. Trebuie să reducem costurile în Europa, trebuie să creăm o masă critică de care să beneficieze Europa. Și aici poate încă gândirea este prea naționalistă. Pe 22 octombrie 27 octombrie se prevede adoptarea acestei comunicări de către Comisie. Am senzația că, în mare, Comisia Europeană și Parlamentul European uh, gândesc în aceeași direcție. Mulțumesc! Permiteți-mi pe final să dau încă o dată cuvântul raportorului Lang. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc și colegilor pentru sugestiile interesante. Nu am timp acum să răspund la fiecare. Multe dintre punctele menționate sunt importante și pentru mine. Domnule Weber, dacă mă refer pe, dacă îmi permite să mă refer pe scurt la chestiunea finanțării sau a pieței interne, <clears throat> însă la redactarea uh, proiectului mi s-a spus că nu aveți la dispoziție, domnule Lange, decât 12.500 uh, de caractere, așa că a trebuit să mă rezum și nu am putut integra toate aceste aspecte. Sigur, lucru acesta poate fi remediat prin amendamente. Încă ceva legat de proveniența europeană. Aici uh, este interesant și raportul uh, Muscardini din Comisia uh, IMCO. Aici decizia e până la urmă la statele membre. În final, trebuie să spun că salut amendamentele și v-aș ruga, dacă se poate, ca acestea să fie formulate în așa fel încât ele să corespundă competențelor europene, astfel încât ele să poată fi și implementate. În acest sens, vă mulțumesc și aștept cu interes și discuțiile noastre viitoare. Mulțumesc, spune și președintele. Și, <laughs> domnule Lange, vă dau un sfat, dacă vreți să scrieți mai multe, uh, faceți o carte. <laughs> A fost o glumă. Ne reîntâlnim la ora 3.